o experiență bogată în predare, dar a predat și la University of York și la alte universități din Spania. Deci, uh, persoane care s-au investit profesional în înțelegerea acestei dimensiuni a democrației noastre sau mai degrabă în a acestui instrument democratic, referendumul. Propun mai întâi să îi ascultăm pe autorii studiului solicitat de către Parlament și înțeleg că începem cu domnul dr. Mario Mendes și cu domnul Fernando Mendes. Dumneavoastră hotărâți care dintre dumneavoastră intervine primul. Vă rog. Intervenție fără microfon din sală. Mulțumesc. Încep din nou, dacă îmi permiteți. Doamnă președintă, stimați membri, coautorul Fernando Mendes și eu suntem foarte încântați să fim în fața acestei comisii astăzi pentru a ne prezenta studiul privind referendumurile pe teme europene. Prezentarea va urma în principal uh, structura studiului și eu voi prezenta secțiunile 1, 2 și 7 și 8, iar coautorul va prezenta secțiunile 3 și 6. Deci câteva lucruri despre democrația directă și măsurarea ei în Uniunea Europeană. În esență există trei tipuri de democrație directă. Avem întâi referendumurile pe temele europene organizate de un stat membru sau de o regiune dintr-un stat membru. Avem apoi inițiativele cetățenilor organizate la nivel de stat membru pe o temă europeană care pot duce la un referendum de asemenea în unele cazuri. Avem un exemplu recent controversat, acordul privind asocierea cu Ucraina, acel referendum din țările de jos și apoi inițiativa cetățenească europeană, un instrument de democrație directă eh, europeană. Dacă facem o comparație, nu are rost să ne uităm și la organizațiile internaționale, pentru că niciuna nu oferă instrumente de democrație directă și în foarte puține cazuri fac obiectul utilizării instrumentelor de democrație directă. Deci, în scopul studiului, um, am analizat comparativ uh, folosirea democrației directe la nivel federal. Și am văzut că uh, confederațiile cele mai democratice oferă referendumuri la nivel federal, dar cu excepția Elveției, utilizarea este destul de rară. Dacă ne uităm la posibilitatea exercitării democrației directe de jos în sus, adică inițiată de cetățeni pe teme federale, și aceasta este uh, rară. Chiar și uh, în cazul uh, inițiativelor cu o agendă. Și dacă ne uităm la referendumuri uh, inițiate de cetățeni, acestea sunt și mai rare. De fapt, le constatăm numai în Elveția. Așa că dacă ne uităm la Uniunea Europeană, făcând o mm, comparație, putem spune că inițiativa cetățenească europeană este uh, o realizare extrem de importantă pentru a canaliza participarea cetățenilor în echivalentul, a PTM echivalente celor de nivel federal. Acum, în legătură cu tipologiile pe care le-am uh, subliniat în studiu, mai întâi avem referendumurile europene, între care distingem între cele privind uh, calitatea de membru, apartenența, dominate de cele pentru aderarea la Uniunea Europeană și practic toate valurile de extindere a Uniunii Europene, cu, ex, cu excepția uh, extinderii din 80 către Sud, au văzut uh, că s-au organizat referendumuri privind aderarea în statele membre. Pe de altă parte, avem și referendumul de ieșire, ca și categorie de referendum legat de apartenență. Există un singur exemplu bineînțeles cel recent al Regatului Unit. Revizuirea tratatelor. Referendumul privind revizuirea tratatelor caracterizează fiecare dintre perioadele principale de revizuire a tratatelor, principalele runde, inclusiv uh, tratatul constituțional. Și, de fapt, dacă vrem să vedem ce state au organizat astfel de referendumuri, vedem că sunt numai șase state membre și majoritatea sunt explicate de circumstanțele specifice constituționale din Irlanda și Danemarca. Apoi există referendumile pe teme politi- de politici la începutul anilor 70 în Franța a fost un astfel de referendum pentru că există un, uh, o prevedere în Constituție în legătură cu extinderile Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că Acum, um, dacă vor mai exista extinderi ale Uniunii Europene, se va putea evita organizarea unui referendum, referendum. Și mai există și referendum privind țările terțe, organizate în general de Elveția și e vorba de state necandidate pe teme europene. Apoi, a doua categorie, logica organizării astfel de referendumuri. În primul rând, din motive de constituționalitate, aici exemplul uh, cel mai evident fiind Irlanda, apoi pe teme de legitimitate, cu argumente care se suprapun parțial și se regăsesc și în uh, referendumul uh, privind aderarea, și apoi calculele partizane, cum ar fi referendumul lui François Mitterrand din anii 80 și um, referendumul din Regatul Unit pentru retragere. Și acum dau cuvântul cu autorului pentru prezentarea secțiunii 3. Mulțumesc, Mario. O să vă prezint câteva grafice. Să vedem mai întâi distribuția referendumurilor uh, legate de Uniunea Europeană conform uh, categoriilor. O să excludem referendumul de privind țările terțe, organizate în ter- țările terțe, pentru că de fapt aici e vorba de Elveția și o să vedem că avem 48 de referendumuri, majoritatea fiind organizate pe tema apartenenței, aproape jumătate, și o treime pe revizuirea tratatelor, tratatelor pe când cele privind politicile Uniunii sunt mult mai puțin frecvente, istoric vorbind. Nu, în ultima fază, mai recentă. Dacă ne uităm la distribuția în funcție de argumentație, vedem că majoritatea sunt organizate din motive partizane. Putem să vedem tipurile de referendumuri și după logica urmărită în acest grafic și practic esența mesajului e că referendumurile privind apartenența, coloana cea mai mare, sunt organizate după logica adecvării, pe când cele privind revizuirea tratatelor se organizează într-o logică de constituționalitate, iar în cazul referendumurilor privind politicile, încă e prea devreme să putem spune cum vor evolua. Să vedem acum o parte din rezultate. Avem uh, cu roșu reprezentate referendumurile Uh, care au ieșuat și vedem că uh, în mare majoritate uh, referendumurile privind apartenența sunt încurunate de succes, cu excepția, bineînțeles, a celui recent privind Brexitul, iar la referendumurile privind tratatele, cam o treime au ieșit. Dacă dezagregăm al doilea grafic, după motive de invocare a referendumului, nu se conturează nimic uh, deosebit. O treime din toate categoriile uh, înregistrează un eșec. Nu știu dacă vedeți prea bine acest grafic, dar esențialmente avem o linie temporală, partea de jos, decada, și pe axa Y avem uh, proporția de voturi afirmative și linia verde uh, care reprezintă pragul de 50%. Deci vedeți că prin 2000 avem mai multe uh, puncte sub linia verde care reprezintă referendumurile eșuate. Și vedem mai clar aici, înainte 2000, cam un sfert din referendumuri eșuau. Pe măsură ce am trecut în mileniul nou, s-a ajuns cam la 40% și în 2010, faza contemporană, uh, după marea recesiune avem o rată foarte mare de peste 60%. Și acum să urmărim două dimensiuni care afectează rata de eșec, pe care le vedem în acest grafic. Pe a, axa X avem a, poziționarea partidelor. La 0 sunt per, foarte divizate, la 100 sunt toate de acord cu organizarea unui referendum pe teme europene și pe axa Y, mobilizarea cetățenilor, prezența la vot, dorința de a participa la vot. Și nu se vede foarte bine, dar există o zonă gri în cadranul uh, din stânga sus, care poate fi considerată uh, ca uh, una care cuprinde referendumurile uh, în care a existat o polarizare marcată și cetățenii s-au mobilizat și considerăm că dacă te găsești în zona gri respectivă, uh, e foarte probabil ca referendumul să eșueze. Probabil de cinci ori mai mare este probabilitatea. Majoritatea, deci, au fost, referendumurile au fost organizate din motive partizane Există o tendință în creștere de uh, eșec și evenimentele, referendumurile uh, excepționale sunt mai uh, susceptibile de eșec. Deci o să vă sintetizez puțin imaginea de ansamblu. Există tot mai mare cerere de referendumuri europene din partea cetățenilor europeni. Această cerere crește, iar din partea elitelor, și prin elite înțelegem partidele uh, reprezentate în Parlamentul European, um, situația nu e chiar atât de marcată, dar există și aici o schimbare și e mai puțin uh, neclară decât în mandatul legislativ precedent, care a început în 2009. Trec mai repede este grafice. Dacă vă interesează, puteți să vedeți distribuția mai în detaliu și mă opresc la opinia publică. Aceasta a suferit mult, adică imaginea pozitivă a Uniunii a suferit foarte mult. Dacă vă uitați la ce s-a întâmplat în 2000, 2005, apoi 2005-2016, aproape că s-a inversat situația. Uneori, academicienii fac uh, diferența între patru regiuni, zona euro și zona non-euro, de exemplu, în nord, țări ca Danemarca și Suedia, și apoi ai sudul și sud-estul Europei și vedeți că în ceea ce privește sprijinul pentru Uniunea Europeană există variații între aceste regiuni. Putem analiza și altă dimensiune a atitudilor, adică față de politicile europene și vedem că aici avem creștere, adică se cere tot mai mult o reacție de politică a Uniunii Europene, ceea ce nu e surprinzător, date fiind crizele. Uneori uh, aceasta e chiar covârșitoare, cum ar fi în sudul Europei. Deci, ce trebuie reținut de aici este că politizarea Uniunii Europene este medii, transmisă prin uh, diferite situații naționale care vor influența însemnătatea orice, oricărui referendum european organizat în oricare dintre statele membre. Există o mare, mul, foarte multe posibilități de interpretare a problemelor europene. Și nu doar că există tradiții diferite în ceea ce privește democrația europeană și experiențe, de exemplu, țara în care ne aflăm acum nu organizează referendumuri, pe când Italia organizează frecvent referendumuri, așa cum am văzut și ieri. Uh, și la fel face și Irlanda, deci există tradiții destul de diferite în Uniunea Europeană în ceea ce privește democrația directă și referendumurile sunt reglementate de asemenea foarte diferit în Uniune. Se trece de la Regatul Unit cu un cadru foarte reglementat pentru, la cadre foarte relaxate, cum ar fi cel din Luxemburg. Uh, și nu avem timp să intrăm în prea multe detalii, dar am uh, văzut mai multe studii de caz în legătură cu evenimente contemporane de referendumul, adică din 2009 încoace, și aș semnala câteva concluzii care se detașează. O problemă care i-a îngrijorat pe observatori e cea în care există un referendum pe teme europene și cetățenii nu votează pe tema respectivă, propriu-zis, ci în funcție de atitudinile față de conducătorii din momentul respectiv, față de guvernele naționale din acel moment. Acest lucru tinde să se atenueze. În general, votul în referendumurile europene fiind influențat de atitudinea față de UE. Mai există și un fenomen, uh, votul asimetric, constatat mai mult în nordul Europei. Uh, cei care sunt mai eurosceptici au mai nevoie de mai puține informații ca să se hotărască în legătură cu o temă europeană și când se hotărăsc uh, nu prea se mai răzgândesc. Pe când cei mai pragmatici, mai pro-europeni au tendința să cântărească argumentele și contraargumentele și să aibă uh, Uh, o atitudine mai puțin stabilă. Un alt lucru care a reieșit din studiile de caz e un nou fenomen uh, legat de motivația emoțională a voturilor recente. Acest lucru s-a văzut și în cazul Irlandei și în referendumul din Grecia din 2015 și în referendumul pentru Brexit. Ce s-a întâmplat în campaniile aferente acestor referendumuri a fost că taberele da și nu au încercat să stârnească fie teamă, fie furia alegătorilor. Un alt lucru care este fără precedent este uh, creșterea numărului de referendumuri desintegrative. Putem avea unul uh, privind apartenența de acest fel, unde e vorba de desprinderea de Uniunea Europeană, dar uh, ne referim și la referendumuri de politică, unde se vorbește cumva de repatrierea unor competențe. În ambele cazuri, în Grecia și în Ungaria, nu s-a întâmplat până la urmă acest lucru, pentru că, de exemplu, în Ungaria nu s-a uh, întrunit vorumul și în Grecia pentru că s-a ignorat rezultatul referendumului over to you now. Mulțumesc. În studiul nostru am explorat literatura existentă, documentația existentă în materie de propuneri și nu am găsit foarte multe, în ciuda celor patru decenii de practică existente referitoare la referendumurile legate de teme europene. Există un curent care ar putea să care ne uh, ghidează pe calea uh, contestațiilor um, pentru organizarea anumitor tipuri de referendumuri în anumite state membre pe temele Uh, revizuirii tratatelor și extinderii. Știu că este o cale de cercetare destul de controversată pentru multe persoane și din punct de vedere juridic e cam nerealist, însă există uh, juriști care au postulat asemenea argumente. După cum am spus, uh, există probleme și de ordin politic și de ordin juridic, uh, mai ales pentru că Um, reglementările uh, din tratat uh, prevăd uh, calitatea de membru sau retragerea din aceasta în funcție de, citez, cerințele constituționale. În ceea ce privește referendumurile referitoare la politici, părerea noastră este că se poate diferită uh, și ne întoarcem imediat la această temă. Acum, uh, după cum vedeți, avem o împărțire între uh, propunerile din documentația existentă. Pe partea dreaptă, um, se vorbește despre posibilitatea de a organiza referendumuri la scară europeană. Parlamentul European a fost unul dintre promotorii acestui curent de gândire în anii 90. Apoi, mai recent, au apărut experți care au propus referendumuri la scară europeană cu privire la toate revizuirile tratatelor din viitor. Aceste propuneri ni se par problematice și din punct de vedere politic și din punct de vedere a reglementărilor, pentru că ele sunt deja destul de rigide. Există un alt curent de cercetare pe care îl vedeți în partea dreaptă sus, care se bazează pe depășirea acestei uh, prevederi legate de unanimitate și, în primul rând, se vorbește despre democrația directă asimetrică, prin care se uh, dorește depășirea acestei prevederi legate de unanimitate, de double unanimity lock, însă trebuie să vedem care sunt prevederile constituționale. Deci dacă Irlanda dorește să organizeze un referendum, poate să o facă, însă uh, Uh, în cazul acesta, irlandezii ar vota în referendum, însă acesta nu ar avea uh, acesta nu ar avea un efect asupra revizuirii tratatului pentru că uh, s-ar vota diferit în celelalte state membre. Apoi, democrația dublă directă, care este promovată inclusiv de domnul Richard Rose care a făcut analogia cu situația din Elveția, um, mai ales în ceea ce privește revizuirea tratatelor. Care sunt recomandările noastre? Foarte pe scurt, nu cred că se va mira nimeni dintre cei care au citit studiul. Uh, există argumente foarte puternice pentru evitarea revizuirilor. Există reguli constituționale destul de rigide uh, și orice analogie am folosi există uh, argumente contra uh, peste tot. Am avut în Belgia opoziția față de CETA și totuși CETA există. Există opoziția statelor membre, există contestații constituționale, există referendumul național și așa mai departe. Uh, s-au propus revizuiri constituționale uh, de-a lungul timpului în vederea uh, organizării referendumurilor. Țările de jos urmează să organizeze un referendum cu privire la revizuirea tratatelor europene. Însă, dacă se va procede pe această cale, noi am dorit să se uh, propună mecanisme diferite. De exemplu, propunerile grupului Spinelli, care ar lăsa posibilitatea unui referendum legislativ la nivel european pentru propunerea de legislație sau pentru contestarea anumitor Um, acte. Revizuirea la scară mică este uh, mai fezabilă din punct de vedere politic, deci nu va, nu va fi supusă referendumurilor. Și trebuie să ținem cont și de instrumentele constituționale Uh, trebuie să știm că există sisteme care au, sistem, care, au, care uh, prevăd revizuirile constituționale prin mecanisme destul de rigide. Și nu este doar cazul statelor europene. Uh, se poate întrevedea o schimbare a reglementărilor astfel încât uh, partidele europene să susțină uh, astfel de mecanisme la nivel național. Am spus și în studiu că există um, argumente pentru a uh, uh, contesta anumite legislații la nivel național și am văzut că a fost organizat uh, un referendum și în, uh, în Ungaria și nu și se poate întrevedea pe viitor un mecanism care să prevină așa ceva. Poate că referendumul din țările de jos nu ar fi fost organizat dacă acordul de asociere cu Ucraina ar fi fost doar unul legislativ și apoi um, trebuie o redublare a eforturilor, o dublare a eforturilor pentru a um, evita uh, alienarea democratică. în viitor, uh, dacă se va ține cont de aceste lucruri, uh, poate vom avea un succes mai mare în ceea ce privește revizuirile tratatelor. Domnul profesor Richard Rose are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult în primul rând pentru invitație. Știu că sunteți foarte ocupați și întotdeauna le spun oamenilor cât este de greu să fii membru al Parlamentului European. În al doilea rând, aș dori să completez ce au spus colegii mei, vorbind și despre problemele politice care apar în urma celor legi juridice. Atunci când se schimbă faptele, mă răzgândesc și eu, după cum spune cerebrul, celebrul citat. Cred că am avut parte de schimbări structurale care acum culminează în organizarea de referendumuri. Trebuie să vedem care este cauza problemei. Interdependența. Uniunea Europeană s-a format pentru a opri, pentru a preveni al treilea război mondial. De aceea s-a și început cu comunitatea cărbunelui și oțelului. Însă, acum avem probleme cu zona euro, euro probleme financiare și uh, avem probleme de securitate legate de terorismul transnațional, migrația și acestea aceste fenomene sunt problematice pentru că ele trec dincolo de granițele naționale, deci au un impact asupra tuturor statelor membre și, deci, asupra legislației și politicilor. Deci, trebuie să ne axăm și pe schimbările de legislație. Și dumneavoastră știți cum funcționează interdependența și cum trebuie să ajungi la un compromis și cât e de important acest lucru. Însă nu mulți gândesc ca dumneavoastră. Și unii care nu gândesc ca dumneavoastră sunt uh, cei care fac parte din guvernele naționale. Și aceste persoane consideră că politicile naționale trebuie să fie hotărâte la nivel național. Sondajele arată că, în majoritatea țărilor, oamenii cred că guvernele lor naționale trebuie să discute cu alte guverne. Oamenii nu sunt izolaționiști, însă cetățenii europeni sunt la urma urmei și cetățenii ai statelor lor. Și ei cred că cetățenii trebuie să decidă politicile după acele discuții. Deci, practic, oamenii nu-și închid ochii în fața lumii, însă deciziile tot uh, la nivel național sau individual, uh, tot deciziile naționale sau individuale sunt cele preferate. Apoi, în februarie 1974, S-a organizat un referendum în Austria la sfârșitul anilor 70, la fel, atunci când uh, Marea Coaliție a început să, uh, să scadă. Apoi în Italia, în 1992, Spania și așa mai departe. Practic, guvernele sau partidele de guvernământ sunt cele care acceptă deciziile Consiliului și înțeleg rațiunea de a fi acestuia. Însă, acum ne confruntăm cu problema lui Goldoni, dilema lui Goldoni, aceea cu sluga la doi stăpâni. Se pare că uh, în Italia această problemă este mai bine gestionată decât în alte țări. Pentru că faptul că trebuie să tot faci dute vino între Bruxelles și Guvernul Național nu este o sarcină ușoară. Și tocmai de aceea se generează dezbateri foarte ample. Ce se întâmplă atunci când se organizează un referendum național? Treci de la o coaliție de guvernare la coaliția statelor Uniunii Europene și, practic, te concentrezi pe o singură problemă care este decisă de, să zicem, 1% din cetățenii europeni sau în cazul Regatului Unit 12%, lăsând majoritatea pe din afară. Și asta ce înseamnă? Pe orice temă se poate pierde. Dar dacă votezi pentru un partid aflat în opoziție, poți să votezi și pentru o politică europeană. De fapt, dacă De fapt, uneori uh, se ocolește această problemă a intereselor uh, dispersate. atunci când se organizează un referendum, practic se concentrează, votanții se concentrează pe o singură problemă. Un vot democratic este unul în care oricare parte poate să câștige. Referendumurile recente au fost poate puțin prea democrate, pentru că au avut un grad foarte mare de incertitudine. Însă când procentul este de 53 la 47, Am văzut ce s-a întâmplat în Austria. E bine că s-a câștigat cu 53%, dar uh, ce facem cu cei 47%? Asta arată că există o problemă adevărată de reprezentare. ce se întâmplă că atunci când un vot este împotriva Uniunii Europene. Uniunea are competențe de executare, dar acestea sunt foarte slabe și ar putea să fie contraproductiv uh, să spui că un referendum este ilegal. Pentru că dacă asta nu subminează încrederea Uniunii Europeană, nu știu ce mai facem. pentru că se pune și problema implementării în cele din urmă. Pentru că putem să discutăm și despre grupurile parlamentare. Sunteți reprezentanți aleși de către o circumscripție națională. Însă situația comisiei este una diferită. Așa că o soluție ar fi să se permită partidelor să aloce fonduri pentru referendumurile naționale Asta ar fi o soluție care ar putea să testeze apele oarecum. Pentru că, uite, să zicem că unii um, membri ai Partidului Laburist ar putea să spună că nu putem să-i lăsăm pe socialiștii europeni să influențeze lucrurile la noi în țară. Deci trebuie să alegi cu foarte mare grijă. Însă, Dacă lucrurile ar fi fost un pic mai, uh, mai, mai omogene în rândul raburiștilor și dacă ar fi fost mai multă susținere pentru Corbyn, poate lucrurile ar fi stat altfel. Ultima propunere pe care am ascultat-o cu foarte mare grijă face apel la grupurile politice. Anumite grupuri nu au membri în toate statele membre. Însă, așa se poate vedea Uh, câtă coeziune există în interiorul unui grup. Deci există foarte multe posibilități care pot să fie explorate și cred că acestea se află în limitele competenței dumneavoastră. În ceea ce privește referendumurile la scară europeană, și am vorbit despre ele în 2013, Este dificil să presupui că orice măsură luată la Bruxelles va fi valabilă la, un, la nivel național. Un ministru poate să apere o hotărâre luată la Bruxelles, la el în țară. În al doilea rând, Este vorba despre clauzele de opt-out pentru acele țări care uh, nu au prevederile referitoare de majoritatea, la majoritatea dublu calificată. Eu cred că putem progresa dacă avem acele coaliții ale celor care au voință, coalitions of the willing, și acest lucru ar fi în concordanță cu ideologia secolului 20, adică doctrina secolului 20, solidaritatea. Însă, uite o idee interesantă. Schengen a început la scară mică și a devenit apoi un magnet. Și acum își pierde puterea de atracție. Însă, nu a existat această uniformitate niciodată. Și zona euro a început tot ca o astfel de coaliție, a avut această putere de atracție, acest magnetism, însă acum există foarte multe argumente, foarte multe voci împotriva ei. Deci, decât să spui e mai bine să plecăm din Uniunea Europeană, mai bine zici mai bine bine că știm acum ce nu știam atunci. Deci, Cred că putem să trecem de la teoria bicicletei la teoria monociclului. Toată lumea pedalează pe aceeași roată, să zicem. Există probleme economice, culturale, există dispute între anumite țări și în interiorul anumitor țări. și acestea se pot rezolva, rezolva prin încurajarea cetățenilor care uh, vor să acționeze împreună. Și, de asemenea, să ne bazăm pe experiența anterioară. Deci, ar trebui să ne gândim cum să formăm aceste coaliții și nu cum să ignorăm schimbările structurale care uh, au dus la schimbarea, de, schimbarea relațiilor de interdependență între cele 28 de state membre. Mulțumesc, domnule profesor Rose, domnule profesor de Montalvo. Uh, sorry, because I am going to give my presentation. Mulțumesc, eu am să vorbesc în limba spaniolă. În primul rând, Aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru că m-ați invitat să particip astăzi la o reuniune dumneavoastră. Îi felicit pe autorii studiului. E o analiză excelentă a referendumurilor. Am văzut că se intră foarte mult în detalii și informațiile sunt sistematizate astfel încât să putem diagnostica foarte precis ceea ce se întâmplă. Eu sunt profesor de drept constituțional, vin un domeniu mai degrabă juridic, predau dreptul la universitatea înființată de călugării iezuiți la Madrid, predau dreptul constituțional comparat și fac asta de 20 de ani și mă ocup de guvernanță, de reprezentativitate, de diferite sisteme politice, deci cunosc subiectul îndeaproape. Chestiunea principală, bineînțeles că raportul este foarte bun, dar trebuie să ne punem și următoarea întrebare. referendumurile, atât la nivel național cât și la nivel european, într-o oarecare măsură. sunt instrumente corecte sau nu. E vorba de nemulțumirea pe care o simt cetățenii europeni sau e vorba de altceva? E o întrebare foarte veche. S-a scris deja mult despre acest subiect. E o dezbatere pe care o avem în Europa încă de la începutul secolului al XX-lea. E o perioadă în care am tot căutat modele politice pentru a face față la schimbarea aceasta de ciclu. E un subiect în privința căruia s-a pronunțat și Consiliul Europei în 2005. Consiliul Europei consideră că referendumurile pot fi un instrument util în anumite situații. Trebuie să promovăm aceste instrumente atât la nivel național cât și la nivel european. Dar e o diferență între stat și societate, așa cum spunea și Alexis de Tocqueville. Diferențele sunt foarte importante de câte ori se schimbă un ciclu. Până la urmă trebuie să vedem cum putem pune la un loc libertatea și egalitatea. Pentru că uneori, cum s-a întâmplat, de exemplu, la sfârșitul celor de-al doilea război mondial, libertatea și egalitatea diferă. Sunt competențe care cad în responsabilitatea statului și sunt competențe care le vin societății. Sunt forțe economice, de exemplu forțele grupurile de lobby, care ajung în Parlament și sunt și forțe sociale, de exemplu oamenii care organizează proteste pe stradă. Așadar, oare ne pot ajuta referendumurile să evităm această prăpastie? După mine, referendumul este un instrument democratic. Din punct de vedere juridic, singura modalitate este democrația reprezentativă. Democrația directă nu este deloc ideală. Ceea ce am învățat și am văzut de atâtea ori în istorie. O societate liberă trebuie să aibă și responsabilitate politică. De aceea, din punct de vedere istoric, democrația reprezentativă și-a îndeplinit cum se cuvine rolul. Am să vă mai dau un citat din Benjamin Constant. Acum două secole toate aceste concepte erau foarte importante, dar între timp formele de democrație s-au schimbat. Democrația este astăzi mult mai specifică și competențele politice revin uneori unor părți terțe. Dacă punem aceste măsuri politice, aceste instrumente politice în mâna cetățenilor, lucrurile nu funcționează întotdeauna. De asta spun eu că democrația directă e departe de a fi ideală. Europa se bazează pe libertatea de circulație a bunurilor, a persoanelor, a lucrătorilor care pot să se mute și să-și exercite profesia, dar ei sunt și ființe politice. Cred că toate acestea contrazic principiilor europene de bază. Dar toate aceste instrumente trebuie folosite în cadrul democrației reprezentative. Nu trebuie să găsim o formă ideală a democrației directă, pentru că ea nu există. Trebuie să îmbunătățim democrația reprezentativă deja existentă. Referendumurile pe care le vedem în democrațiile reprezentative, dacă facem o analiză comparativă, vedem că asta nu se poate face fără alegeri anticipate. Elveția nu își poate rezolva altfel disputele de orice natură și atunci recurg la referendum. Dar în Elveția există o formă de guvernare tipică, care nu se regăsește în nicio altă țară europeană. În alte țări europene există astfel de instrumente pentru decizii urgente care pot apărea pe moment pentru reforme constituționale, ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, acum în Italia. În acest caz, oamenii se pot pronunța dacă vor sau nu ca Constituția să fie modificată. Sau ceea ce se întâmplă în Spania. Dar nu sunt lucruri obișnuite. Pentru cea de-a doua opțiune. promovarea democrației reprezentative prin referendumuri, sublinind separarea dintre guvern și societate. Acest instrument poate duce la și mai multă nemulțumire față de activitatea Parlamentului. Dacă te duci pe stradă și îi pui pe oameni să hotărească, atunci ei se vor arăta nemulțumiți față de Parlament. În societățile complexe, avem mai multe partide politice, pluralism politic. Și nu putem reduce totul la o întrebare cu răspuns da sau nu. Toată lumea trebuie să ajungă la un compromis. Deci, practic, e o chestiune foarte complicată și contradictorie. Cred că trebuie să avem o abordare mult mai nuanțată. E vorba de logică versus instinct sau uneori invers, instinctul versus logică. Curtea Constituțională este un instrument, o instituție pe care am dezvoltat-o după cel de-al doilea război mondial în multe state europene și iată că și competențele curților constituționale sunt acum puse la îndoială. Modul în care funcționează majoritatea nu e întotdeauna același. În Spania, de exemplu, prin referendumurile de acolo, la Curtea Constituțională se pot reglementa tot felul de dispute pentru a se evita uh, dezbaterile foarte pasionale. Dar dacă ne uităm la ce s-a întâmplat după al doilea război mondial, în statele europene am ajuns la un model care tocmai își dorea să prevină ceea ce se întâmplă acum. Deci e un paradox. Am încercat să evităm ceea ce se întâmplă acum, iar acum vrem de fapt să schimbăm situația. Iată și paradoxul. De curând am citit un articol scris de un autor spaniol, un articol științific, în care se vorbea despre dezamăgirea adusă de democrația reprezentativă. E un sistem politic care inevitabil duce la dezamăgire, mai ales atunci când funcționează, pentru că promovează lipsa de încredere. Nemulțumirile în politică sunt inevitabile. Acest model al democrației raționale duce la nemulțumire. E ceva ce vedem că se întâmplă în Europa de zeci de ani. Nemulțumirea față de mediul politic este inevitabilă și e într-adevăr dezamăgitor. Pentru că, practic, ne dorim idealuri ce nu pot fi atinse niciodată. Deci, dacă avem așteptări foarte mari, suntem foarte dezamăgiți. Dacă așteptările sunt moderate, atunci dezamăgirea nu este la fel de mare. Deci, după părerea mea, ca expert în drept constituțional, aș spune că e foarte bine să încercăm să punem în aplicare soluții locale. Dar modelul în sine există tocmai pentru a rezolva situații de criză, din punct de vedere intelectual, dar și din punct de vedere uh, juridic, pentru noi, în calitate de experți constituționali, ne aducem aminte de ceea ce Hans Gelser publica în 1920 Avem nevoie și de terapie pentru a depăși toate aceste momente foarte importante în istorie și asta facem acum, practic, terapie, dar e o metodă contraproductivă. Pentru loialitate, oamenii trebuie învățați ceea ce înseamnă democrația reprezentativă, astfel încât generațiile viitoare să gândească și să vadă democrația într-un mod mult mai rațional decât generațiile trecute. Cred că ar fi mult mai bine să facem asta decât să organizăm la nesfârșit referendumului. Un model interesant prin istorie, Îi felicit încă o dată pe autorii care au lucrat la raport și mai ales pentru abordarea sistematică și detaliată prin care ați încercat să abordați fenomenul. Doamna președinte, acum putem deschide discuția și domnul Șeplin este primul vorbitor. Mulțumesc foarte mult. Din partea grupului PPE vă urez bine ați venit. Le mulțumesc invitațiilor noștri pentru observațiile făcute. Eu am fost unul din cei care am sugerat să organizăm dezbaterea pe acest uh, subiect și sunt mai multe chestiuni pe care vreau să le abordez. În primul rând, o întrebare pentru domnul Mario Mendez în ceea ce privește ce, um, inițiativa cetățenească europeană, pentru că eu m-am ocupat de un raport pe această temă, deci am câteva lucruri de spus. Mie nu mi se pare că e un uh, instrument de democrație directă, pentru că nu e nevoie decât de un milion de semnături, nu de 500 de milioane de semnături. Deci numărul mi se pare destul de scăzut. În al doilea rând, impactul inițiativei. Gândiți-vă puțin la articolul 11. Practic, textul invită Comisia Europeană și comisia o să spună vă mulțumim pentru invitație, dar uh, din păcate nu putem participa. Îmi pare rău, dar nu e un instrument foarte important. Și chiar regret asta. Dacă analizăm datele, cred că din cele 58 de inițiative, cu o rată de eșec de 100%, putem spune că Comisia Europeană nu a dat curs nici măcar una, uneia dintre aceste inițiative. Comisia, practic, de fiecare dată a spus mulțumim, dar nu. Din diverse motive și nu o să intrăm acum în detalii. Mă întreb dacă îndeplinește chiar și criteriile formale ale democrației directe. Știu că în Letonia, de exemplu, există un instrument alternativ care funcționează foarte bine. Un, o altfel de inițiativă. Dacă comisia refuză sistematic să dea curs acestor inițiative, noi nu avem ce să facem. Se, tot apar noi și noi inițiative, dar nu se întâmplă de fapt nimic. Cea de-a doua observație. Unul din vorbitori a menționat uh, Ungaria vă rog frumos, nu ignorați aspectul local. E vorba de politici locale, politici naționale, folosind Uniunea Europeană de pe text pentru a mobiliza populația și prezența a fost destul de mare. Nu guvernul Fidesz a fost cel care a ridicat procentul la 50%. Pentru prima dată, eu sunt uh, eurodeputat din partea Fides, de asta spun asta. Pentru prima dată, 3,3 milioane de oameni au ieșit la vot. E un exemplu, de fapt, al unei situații de succes. Nu e vorba de abuz. Aceste lucruri se întâmplă în politică. Cealaltă parte a demobilizat cetățenii, spunându-le să boicoteze referendumul. Nu uitați că, de fapt, vorbiți de referendumuri europene, dar fiecare dintre ele are și această dimensiune locală, internă, și asta ar trebui să se revadă modelul dumneavoastră de analiză. Atunci când organizăm un referendum pe chestiuni europene, în general, acest instrument este contradictoriu cu discursul tehnocratic folosit la nivel european și este și percepția pe care o au cei mai mulți cetățeni despre Uniunea Europeană. Va trebui, din păcate, să vă las pentru că am un grup de vizitatori că va trebui să mă duc să le explic ce se întâmplă aici. Și de multe ori când fac asta, oamenii nu înțeleg de fapt ce se întâmplă în acest edificiu din cartierul european, din Bruxelles. Știți că sunt multe probleme care nu sunt înțelese de cetățeni. Un alt lucru pe care vreau să-l spun, referendumurile. Și această idee a demosului european, eu nu cred că există un demos european. Mai de mult credeam asta, dar cred că am trecut de mult de etapa asta. Am avut și referendumul din țările de jos, care practic a demonstrat același lucru. Referendumul, de fapt, întărește demosul național în interiorul statului, chiar și atunci când întrebarea se referă la chestiuni europene, pentru că până la urmă votul se face la nivel național și dezbaterea are loc tot la nivel național. O observație către domnul profesor Richard Rose cu, împreună cu complimentele mele. Nu sunt de acord că lucrurile s-au schimbat cu totul de la înființarea instituțiilor europene. Din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană își propune în continuare să rezolve conflicte, să medieze conflicte și dispute. E în continuare scopul principal și un scop lăudabil. Nu au mai fost războaie dintre Franța și Germania, evident, dar sunt tot felul de alte dispute și am să vă dau un exemplu. O chestiune locală. De curând, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a spus, e îngrozitor, România ar trebui să aibă o graniță la Tisa, adică vreo 50 de kilometri în teritoriul maghiar. E o zonă care li s-a promis pentru un tratat secret în 1916, dar n-a primit-o niciodată. E o graniță care s-a tras în 1945. Practic, vedeți, e o... ar fi o violare a teritoriului maghiar, dar nu vedeți că lumea se panichează, e pur și simplu ceva ce a spus un fost președinte. Face parte din campania de alegeri care are loc acum în România, da, probabil că e o exagerare, dar iată, putem trăi cu astfel de informații și putem chiar să ne și amuzăm. Doamna președinte, mulțumesc frumos! Grazie. Doamna Mercedes Presul. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Voi vorbi în italiană, așa că dacă e nevoie folosiți uh, căștile pentru că avem interpretare. Mai întâi, mulțumesc foarte mult pentru prezentările făcute, care ne-au adus foarte multe informații în legătură cu tipurile diferite de referendumuri, și schimbările și evoluțiile în materie de referendumuri uh, din țările europene. Dacă ne uităm la tendința de care vorbeați, se pare că, într-adevăr, ați subliniat că acum referendumul este folosit ca instrument cu ajutorul căruia să se propună cetățenilor o soluție. Nu e folosit ca o soluție în sine. Deci li se propune o schimbare prin intermediul referendumului, o schimbare, de exemplu, a relațiilor cu Uniunea Europeană. Adesea, propunerea nu este foarte clară și nici corectă sau legitimă din perspectiva tratatelor. Deci, e clar că, așa cum s-a întâmplat cu Regatul Unit, avem și alte exemple în care ideea era să se iasă din Uniunea Europeană Însă, în multe alte situații, întrebarea care s-a pus nu a fost corectă. Se vorbește de schimbarea statutului în cadrul Uniunii Europene și e vorba de poziții ratificate de țara respectivă prin tratat. De multe ori chiar s-a și votat. Țările respective au fost de acord să adopte respectivul statut prin vot în Consiliul European. Având în vedere aceste lucruri și ținând seama de experiențele noastre de ce spuneați de asemenea despre posibilitățile de schimbare a tratatelor prevăzute în acestea, mă întrebam dacă vi se pare posibil să fie interzise astfel de referendumuri. Adică să se spună că trebuie să existe o anumită certitudine, o anumită claritate. Să spunem, astfel de întrebări nu se pot pune, astfel de întrebări se pot pune atunci când e vorba de relația unei țări cu Uniunea Europeană. Aceste lucruri ar trebui lămurite înainte de a se ajunge la uh, organizarea referendumului și nu te mai poți întoarce înapoi să spunem, iată, în țara asta nu se pot pune următoarele întrebări pentru că nu au fost ratificate. Din punctul meu de vedere, e vorba de lucruri care nu mai sunt la dispoziția țărilor respective. Acestea pot, bineînțeles, să iasă din Uniune dacă vor, să dea înapoi, să ne renege ceea ce au ratificat prin tratat, bineînțeles că pot să o facă, dar atunci trebuie modificat tratatul în sine. Mă întrebam, deci, dacă vi se pare posibil ca, printr-un act legislativ, poate, să se lămurească această chestiune. Adică să se interzică folosirea în mod în scop politic a Uniunii, a temelor europene. Nu mi se pare că e ceva de râs aici. Poți oricând să alegi să ieși din Uniunea Europeană, așa cum a făcut-o Regatul Unit. Votul e perfect legitim, foarte bine, însă majoritatea țărilor și a referendumurilor nu e vorba de ieșire din Uniune, ci de o propunere de a schimba relația cu Uniunea Europeană. E vorba de o propunere de schimbare unilaterală a relației. Dar poate că putem explica cumva că nu se poate acest lucru. Mulțumesc, domnul Jerome Lavridi. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu aș avea neapărat întrebări, ci mai degrabă remarce în legătură cu ce spuneau intervenienții. Sunt uh, eurodeputat ales într-o circumscripție franceză. Cred că țara mea a fost printre primele care în ultimele două secole uh, au adoptat o politică a referendumurilor. Numai că, de fapt, a fost vorba de o derivă plebiscitară. Referendumul a fost folosit ca um, plebiscit. A fost cazul celor doi Napoleoni, primul și al treilea, pentru că al doilea n-a existat. Și noi am fost foarte atenți apoi în epoca modernă în legătură cu utilizarea referendumurilor. Și amintesc că Constituția noastră, care prevede referendumul în multe dispoziții, nu îl consideră obligatoriu în niciun caz. Acesta nu e obligatoriu decât în situația unică a temelor europene. Adică puteți schimba, modifica Constituția franceză cu o majoritate calificată a celor două camere reunite în plen, puteți să schimbați cu totul Constituția, dar nu sunteți obligați să consultați poporul. Și a, numai din 2007, înainte nu se putea, este obligatoriu referendumul pe teme europene, adică eh, când e vorba de aderarea unei țări la Uniunea Europeană, o țară care nu e pe lista acordului interguvernamental din 2004. În mare, e un fel de a ocoli sau de a parafraza eh, Turcia, de fapt. Singura țară vizată de extindere viitoare nu e o țară din Balcan, nu poate fi vorba decât de Turcia. Ceea ce înseamnă că referendumul francez ar da Franței, prin referendumul obligatoriu, un drept de veto. veto pentru că ar putea să blocheze decizia altor guverne în, în care poate se organizează um, referendumuri, dar consultative. Reamintesc, putem avea referendumul în Franța, am avut unul în 2005, în legătură cu aderarea sau ratificarea Constituției Europene și referendumul a fost organizat pentru motive politice interne, pentru a legitima o majoritate care era pe sfârșite, de, se cam evaporase și rezultatul sunt alegerile de după 2 ani care uh, a organizat, uh, care a dus la organizarea unui contrareferendum, cum ar, s-ar putea spune, și deci s-a ratificat tratatul. Eu susțin democrația reprezentativă și personal sunt foarte prudent în legătură cu utilizarea referendumului pentru că există această trăsătură plebiscitară, pentru că există un caracter irreversibil acordat în general fiecărui referendum. E o tendință uh, naturală, firească, chiar dacă marja de câștig a fost foarte mică. Dacă avem o lege organizată, chiar dacă avem o majoritate de 3 5 uh, până la urmă legiuitorul se poate uh, prevala de dreptul de a modifica mai târziu. Dar, în general, sacralizăm atunci când o acceptăm o uh, decizie referen- din referendum. Adică ea rămâne înghețată 10, 15, 20 de ani. Sa, eu nu sunt uh, supus al maiestății sale uh, regina Elisabeta II, dar uh, decizia de a organiza un referendum e luată în cadrul unor alegeri legislative care se anunță complicate și va deveni un argument de campanie votați pentru mine și vom avea un referendum. Și-au trăiat craca de sub picioare, um, revenind la o decizie de, de cu 30 de ani în urmă, când au hotărât să adere. Deci există un caracter irreversibil atunci când e vorba mai ales de uh, motive de politică internă. Dacă se pleacă de la acesta. Dacă vorbim de inițiativele populare, sunt împotriva acestora, pentru că subiectele care fac obiectul referendumurilor uh, sunt uh, solicitate, de fapt, sau sunt impuse de niște mii de cetățeni. Dar rata de participare, prezența la vot e foarte slabă. Nu se reține însă faptul că au participat puțini atunci când se trag concluziile și uh, te trezești că cineva iese din Uniunea Europeană sau se opune unui tratat uh, oarecare pe baza unui uh, referendum câștigat cu 52% din voturi, dar cu participare foarte slabă, pentru că, până la urmă, în majoritatea țărilor votul nu e obligatoriu. Deci aș fi foarte prudent în legătură cu referendumurile la inițiativă populară care pot să se transforme într-o formă de tiranie a minorității atunci când uh, ne abatem de la logică. În ceea ce privește dimensiunea europeană pe care o putem da unui referendum, dacă am înțeles bine, organizarea unui referendum pe o temă europeană la scara întregii Uniuni, în care toți cetățenii europeni ar vota în aceea zi, deja ar trebui <laughs> găsit o singură zi pentru toți, pentru că unii votează duminică, alții luni, alții joi, deci ar trebui ca toată lumea să voteze în aceea zi, pentru că nu se pot ști uh, rezultatele parțiale și uh, să spunem de asemenea că un vot al unui cetățean francez e egal cu cel al cetățeanului leton, al celui german și așa mai departe. ce se întâmplă cu luarea în seamă a rezultatului pe o anumită temă. Majoritar, să zicem, majoritate 60% pentru adoptare. Dar într-o anumită țară, poate că rezultatul e tocmai pe dos. Nimeni nu va putea împiedica numărarea într-un fel sau altul a voturilor. Deci, se numără pe țară. Să zicem, vot minoritar în Franța, majoritar în restul Uniunii. Ori aici noi vorbim tot timpul de subsidiaritate, de respectarea suveranității statelor care delegă Uniunii Europene anumite competențe. Imediat ne-am găsit într-un impas politic și instituțional care pe hârtie poate părea așa o împlinire a visului federal european, dar care de fapt este o iluzie totală. Și ultima observație, ori de câte ori se organizează în țara mea un referendum, niciodată nu se răspunde la întrebarea pusă. Niciodată. Deci întotdeauna pierdem, pentru că în momentul în care hotărâm să facem referendum și în momentul votului se întâmplă ceva. Intervine o chestie ciudată, campania electorală și Um, anumite uh, intenții legate de campania care urmează. Noi avem alegeri la fiecare 16-18 luni, chiar dacă toată lumea e interesată pentru toată lumea votează împotriva pentru că vrea să dea afară guvernul în funcție. Ceea ce s-a întâmplat în Italia e destul de grăitor în acest sens. Deci, în principiu, da, toată lumea visează la democrația greacă, la Agora, uh, cu bărbații care se întruneau acolo și discutau, uh, dar erau proprietarii de sclavi, deci se excludeau și femeile și sclavii, deci, mă rog, e un model care e destul de noelnic. Sau poate putem să facem ca elvețienii, votăm în fiecare duminică pe tot felul de subiecte care nu sunt neapărat foarte importante. Mulțumesc, doamna de Angel. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și celor patru invitați pentru prezentările din această după uh, mieză. Eu sunt eurodeputat din Regatul Unit, Diane James, mă numesc și am fost până de curând și membru al UKIP. Deci înțelegeți că o să vă pun niște întrebări pentru că am susținut foarte activ campania pentru ieșirea din uh, Uniunea Europeană. O să ridic obiecții la unele observații și comentarii pe care le-ați făcut, pentru că mi se pare că e nevoie de context. În primul rând, euroscepticii au nevoie de mai puține informații, așa ați spus. Pot să vă reamintesc, dacă îmi permiteți, că am avut trei premieri până în 97, uh, până în 77 97, Blair, Brown și uh, Cameron, care au negat democrația directă, indicând că s-ar putea gândi să acorde sau chiar organizând un referendum în cazul lui Cameron. Deci, din punctul de vedere al poziției lor, de fapt s-a dus la o nevoie mai mare de a obține informații. Al doilea lucru pe care vreau să îl spun, ca să ridic o obiecție, ați spus că mm, se caută stârnirea de mm, angoase. Uh, proiectul Smear, Fear și and Blame uh, pare să fie foarte răspândit și în presă și în rândul politicienilor, deci poate că e o problemă mai mare. Anul acesta, în acest Parlament, șeful grupului ecologilor, ecologiștilor, doamna Harms, a spus că voia să interzică referendumurile naționale pentru că sunt prea periculoase și am citat. Și a explicat uh, de asemenea că acest, există acest risc de contagiune prea mare pe care nu-l putem accepta. Așadar, întrebările mele pentru dumneavoastră pentru mine sunt, susțineți ca Uniunea Europeană să ține seama de ce a spus doamna Harms, adică să spuneți în lucrarea dumneavoastră că trebuie să se întâmple acest lucru, pentru că dacă ajunge în domeniul public acest uh, lucru, vă garantez că reacțiile vor fi destul de dramatice. Și apoi Uniunea Europeană va hotărât să interzică referendumurile sau include și parlamentele naționale în acest proces? Mulțumesc. Mulțumesc. Se pare că alți colegi nu mai doresc să intervină, așa că o să pun și eu întrebări, că nici nu mai avem mult timp. Ați analizat destul de amănânțit multe uh, referendumuri vreo 70 pe care le-am văzut în timpul uh, acestei integrări europene. Și vreau să vă întreb, în categoriile dumneavoastră, ați putea numi referendumuri care chiar au fost bazate pe inițiative de jos în sus și nu inspirate de politicieni cu interese ascunse? Și a doua întrebare, tradiția europeană e democrația națională și de 60 de ani încercăm să creăm o democrație transnațională. Parlamentul European, când a devenit cu adevărat un Parlament European, după ce ultimul tratat ne-a făcut uh, cu adevărat reprezentanța ai cetățenilor, probabil că a făcut un pas înainte către această democrație transnațională. Dar dacă ne uităm la o, sondajele de opinie, dacă vorbim cu cetățenii, vedem că Parlamentul European ca reprezentant al uh, cetățenilor nu e cumva asumat de cetățeni. Uh, instituțiile europene nu sunt văzute cu adevărat ca democratice și Parlamentul nu e văzut ca reprezentant real al cetățenilor la nivel european. Credeți că faptul acesta, și anume că nu suntem încă văzuți ca reprezentanții cetățenilor, că cetățenii nu se identifică cu noi, stă de asemenea la baza acestei tendințe marcate de organizare de referendumuri pe teme europene? Și a treia întrebare. A spus și dumneavoastră că în tratatul de la Lisabona nu avem spațiu suficient sau marge pentru democrația participativă nu prea sunt posibilități ca cetățenii să participe la luarea deciziilor. Așadar, din acest punct de vedere al apetitului crescut la nivelul cetățenilor de a se implica în procesul decizional, credeți deci că tratatele noastre sunt cumva învechite, uh, anacronice, că nu răspund la nevoile și provocările societății moderne în care trăiesc cetățenii noștri? sunteți de acord că tratatele noastre nu sunt moderne? Și apoi există două referendumuri, un al doilea referendum pe aceeași temă. V-aș ruga să vă referiți și la aceste uh, posibilități și interveniți în ordinea în care doriți. Și dacă vreți să mai adăugați ceva, sunteți invitați. Da, o să încep cu câteva probleme, pentru că au fost menționate legate și de aspecte constituționale și folosirea textelor europene pentru invocarea referendumului. Foarte scurt, pentru că și Fernando mai reveni. În legătură cu ECI, da, e o formă de democrație directă, e vorba de ce, inițiativa cetățenească europeană, uh, nu cred că e corect să spunem că există o rată de eșec de 100%. În acele cazuri în care am avut un milion de semnături adunate, deja se poate vorbi de un succes. Au fost și trei audieri publice în Parlamentul European ca urmare a acestor inițiative și sunt și acestea forme de succes. Deci, n-ar trebui să considerăm că succes înseamnă numai inițiative legislative. Mi se pare că mai sunt nuanțe. În legătură cu referendumul din, din Ungaria, care să răspund parțial și întrebării în legătură cu interdicția sau interzicerea referendumurilor la care voi reveni. Dacă vorbim de Ungaria, care deja a fost menționată de două ori, fără îndoială, din punctul meu de vedere asupra textelor constituționale, e un abuz. Pentru că acolo se vorbește de cooperare sinceră și asta se potrivește foarte greu cu uh, decizia Ungariei de a organiza un referendum în legătură cu uh, deciziile obligatorii luate de Uniunea Europeană. Any, uh, Prevedere acum că statele membre se vor asista în uh, sarcinile care decurg din tratate și respectarea obligațiilor din acestea Uh, să organizezi un referendum împotriva unei decizii a Consiliului este cu adevărat problematic. Firește că poți din punct de vedere constituțional, mi se pare, însă mi se pare că uh, se exagerează. Cred că și Fernando și probabil domnul profesor Rose vor vorbi să vorbească despre demos uh, și o să mă refer și eu la acest subiect și la întrebarea doamnei Breso nu poți să ai o măsură legislativă care să îți, uh, îți uh, încadreze că circumstanțele în care poți să organizezi un astfel de referendum, însă, în baza tratat, uh, tratatelor internaționale și dreptului european, poți să dai o lege prin care un referendum a, care este care vine în contra tratatelor europene și uh, acest argument este foarte bine susținut, ei bine, dacă ne uităm la articolul 48 cu privire la revizuirea tratatului, aici se spune foarte clar, pentru intrarea în vigoare, în conformitate cu cerințele din statele membre, din Constituțiile statelor membre. Păi dacă în tratat scrie chestia asta, nu poți să ai un argument uh, constituțional pentru un referendum. Din punct de vedere politic, am putea să spunem că acest lucru este anatema. Comisia nu are ce să intervină aici. Însă, din punct de vedere juridic, pot să argumentez că există o, un conflict aici cu tratatul. În plus, tot la articolul 48, unde se vorbește despre prevederea pasarel, pasarelă, se exclude nevoia de a trece prin cerințele constituționale și apare la același articol, re, uh, repet, deci este o chestiune și de interpretare. Și limbajul folosit, formularea folosită este foarte prudentă. Nu se mai folosește la acest paragraf uh, uh, formularea cu cerințele constituționale. Așadar, putem argumenta că organizarea referendumului în Ungaria este împotriva tratatului. Uh, Atunci când se vorbește despre acele clauze pasarelă, acestea mi se pare că au fost folosite um, în mod necorespunzător în, uh, în cazul uh, Regatului Unit. Deci juriștii ar putea să argumenteze că există din nou un conflict cu tratatul. S-a dat un exemplu fascinant, Franța, care este întotdeauna uh, fascinantă în acest context. Uh, da, este o prevedere introdusă de Franța în tratat uh, încă de la începutul anilor 2000, nu se mai poate face nimic pentru că procedura de aderare uh, prevede și ea uh, filtrul acesta al cerințelor constituționale. S-a făcut o observație referitoare la uh, faptul că um, votul Franței nu ar fi luat în considerare sau oricum ar fi uh, depășit de uh, un vot european. Ei bine, am putea să spunem că cetățenii Franței pot deja să se confrunte cu această situație în procedura legislativă ordinară. Adică reprezentantul lor în Consiliu este cel care este în minoritate la vot. Și Trebuie chiar să ne gândim la, la acest lucru. Este o idee foarte interesantă. Și ca răspuns pentru doamna președinte, actualizarea textului tratatului. Păi bine, asta este clar pentru toată lumea. Este un tratat din 2002-2003 și um, cu siguranță este un pic depășit, însă în ceea ce privește ECI, inițiativa cetățenească, aceasta poate să fie modificată și fără să umblăm la tratat. Din nefericire pentru UE, asta generează critici. Firește, membrii UKIP sau uh, europarlamentari din Regatul Unit uh, uh, spun că Uniunea Europeană refuză să accepte refuzurile, practic, însă Argumentul nostru este altul, pentru că, uite, și Norvegia a votat să nu intre în Europeană și nu a obligat-o nimeni. Uh, Elveția a votat să nu adopte euro, nu a obligat-o nimeni să adopte euro. Și sistemele constituționale permit repetarea referendumurilor. Uh, și Elveția repetă referendumurile pe aceeași temă, chiar de la an la an. Nu este nemai întâlnit acest lucru. Mulțumesc! Mario a vorbit, uh, a avut o intervenție destul de cuprinzătoare și probabil uh, suntem în întârziere, deci voi face doar două observații. În ceea ce privește ECI, European Citizens Initiative, e cam impropriu denumită. Este mai degrabă o inițiativă pe bază de agendă, un fel de hibrid uh, între democrația directă, în care trebuie să se organizeze un referendum la sfârșitul procedurii, și un sistem reprezentativ. Deci, un hibrid, după cum spuneam, nu e nemai întâlnit, deși este foarte rar acest lucru. Uh, Uniunea Europeană nu este un stat federal, însă are atributele unui sistem federal și există câteva cazuri în care există asemenea inițiative, de exemplu în Austria, în Spania, Argentina, Brazilia, dar acestea nu prea au rezultat, decât foarte rar. Însă, aceste inițiative pot avea efecte indirecte. În, vrem, în uh, într-un interval de 2 ani au, au, uh, au fost 50 de inițiative. Există obstacole uh, de ordin uh, legislativ, însă oricum cifra este impresionantă. Deci această inițiativă cetățenească nu este o inițiativă cetățenească în sensul propriu. În ceea ce privește euroscepticismul, ei bine, acest adjectiv nu are nici uh, conotație pozitivă, nici conotație negativă. Este ceva care ține de preferințe sau ideologie economică, mm, doctrine referitoare la rolul statului și așa mai departe. Deci nu există niciun fel de conotație negativă aici în această etichetă. Teamă și angoase. După cum ați spus foarte bine, acestea au devenit un instrument des folosit în multe referendumuri. Se încearcă stârnirea temerilor electoratului pentru că știm că alegătorii care se tem preferă status quo-ul și evită riscurile. Deci e o strategie folosită des în campanii, dar după cum am văzut nu funcționează întotdeauna, după cum am văzut în Grecia sau în cazul Brexit. Poate să declanșeze furie din partea cetățenilor și uh, am descoperit asta și în studiile noastre, în studiile noastre de caz. Să vorbit despre plebiscit în Franța. Multe dintre uh, țările Uniunii Europene se întâlnesc în această situație în ceea ce privește referendumurile. Nu a fost uh, nu au fost declanșate referendumuri în statele Uniunii Europene cu privire la uh, modificarea tratatului. Ca să răspund uh, întrebării doamnei președinte, nu avem până acum o inițiativă uh, Uh, de jos în sus. Avem doar exemplul uh, din Olanda, inițiativă care a fost promovată de către un grup eurosceptic. În ultima vreme însă semnăturile sunt mai ușor de colectat și trebuie să vedem care este și impactul rețelelor de socializare uh, Uh, mai ales în ceea ce privește uh, discursul care însoțește, însoțește referendumurile și inițiativele de jos în sus. S-a pus o întrebare referitoare la demos. Demos nu este o precondiție, o condiție prealabilă pentru referendumuri în um, Elveția. Există trei sau patru comunități lingvistice acolo care uneori știu foarte puține unele despre altele, deci nu cred că se aplică demos aici. Și cred că voi încheia. Uh, da, există totuși o problemă mai amplă aici, referitoare la, uh, la democrația directă. Există persoane care au argumente bune împotriva acestor instrumente de democrație directă și cred că dacă simplificăm lucrurile vom ajunge la, un, la o dispută legată de competență, anume oamenii, cetățenii de rând nu sunt competenți să decidă asupra unor teme atât de complexe, care sunt atât de îndepărtate de viața lor de zi cu zi și așa mai departe. Pentru cei care doresc democrație directă, lor pot să le spun că nu putem să folosim același, că oricum folosim același sistem pentru alegeri. S-a mai spus de asemenea că oamenii nu votează chestiune, o problemă. Cu siguranță s-a văzut acest lucru aseară când am avut rezultatele în Italia. Renzi a făcut greșeala să-și asume răspundere proprie pentru un referendum și oamenii au votat, probabil, un număr mare, tocmai din această cauză și nu din cauza uh, chestiunii supuse la vot. Trebuie însă să ne întrebăm, Oamenii chiar cântăresc toate chestiunile politice, chiar fac toate aceste calculele toate aceste calcule referitoare la, la partidul care le reprezintă cel mai bine, politicile lor, preferințele lor politice. Nu. Anumite persoane votează un lider carismatic pentru că le place omul respectiv, nu uh, din motive ideologice. După cum spuneam, nu avem o democrație perfectă, nu va exista o democrație directă perfectă, nu există așa ceva, după cum au spus și colegii mei, chiar și în Elveția. Uh, în, uh, avem uh, un fel de formă uh, hibridă a democrației directe, care este mediată de către partidele politice. Și chiar când rezultatele au rezultate politive, pozitive, există foarte multe scăpări în materie de implementare. Am văzut și la cotele de imigrație în, în Elveția. Grecia, din nou, Marea Britanie, țări care își dau seama că este din ce în ce mai greu uh, să gestioneze aceste interdependențe despre care vorbea domnul profesor Rose. Și ne dăm și noi seama, uh, mai ales în urma rezultatelor uh, ultimelor trei referendumuri. Mulțumesc! Observație rapidă. Un referendum reduce la minim anumite chestiuni. Și am văzut în Regatul Unit că, practic, doamna Theresa May este blocată în procesul de retragere. Și Uh, se oferă o alternativă față de uh, uh, retragerea directă și bruscă. Și există diferite interpretări a ceea ce înseamnă retragerea uh, după declanșarea articolului 50, însă se pune și problema nevoilor Scoției, pentru că aceasta are și ea propriul său cuvânt de spus. O altă chestiune. Tratatele se semnează între state și nu oameni, nu între oameni. Și asta e foarte important. Statul este o entitate unitară în, uh, în istoria contemporană. Și aceasta este moștenirea noastră. Așadar, reprezentanții aleși de cele mai multe ori aleg guvernele. Și când analizăm Constituțiile naționale, vedem că toate au prevederi care permit modificarea lor. Modificarea tratatelor este destul de dificilă din punct de vedere politic și juridic. Și întregul concept al achiului se referă la imposibilitatea de a o lua înapoi pe calea pe care ai venit. Astfel, referendumurile reprezintă niște reacții. După cum am văzut și în cazul referendumului din Ungaria, unei reacții, deci o reacție, după cum spuneam, la rigiditatea acestor uh, tratate. Deci aceasta este problema de ordin practic care se pune acum. Eu aș face două sugestii. În primul rând, Parlamentul European are competența de a consolida grupurile care fac parte din el. Pentru că dacă ele nu se pot implica mai mult în circumscripțiile lor naționale și în înaintea guvernelor lor, atunci trebuie să ne dăm seama pe cine naiba reprezintă, de fapt. Asta este o soluție. În al doilea rând, contraargumentul pentru referendumuri este că există probleme de interdependență care trebuie să fie rezolvate. De exemplu, migrația sau moneda unică sau creșterea economică lentă sau dezavantajele economice. economice. Dar problemele acelea vor persista. Noi am discutat despre probleme la nivel național, cetățeni, ai unei țări care votează într-un anumit fel. Însă trebuie să ne gândim și la eficiență. Și după cum s-a spus, sacrifici o parte din democrația națională, să zicem, pentru a gestiona această problemă transnațională a migrației, de exemplu. Însă, nu dorești să sacrifici democrațiile naționale. Pentru că altfel nu ai cum să rezolvi aceste probleme transnaționale și cred că aici acesta este rolul Uniunii Europene și aici poate să intervină pentru a face lucrurile mai eficiente. Voi interveni foarte pe scurt pentru, scurt, pentru că s-a, s-a spus deja mult, există probleme comune, toate statele membre le au în Uniunea Europeană. Și Regatul Unit are o situație specifică, nu poți să extrapolezi situația de acolo. În 2011, Regatul Unit și-a abandonat regimul parlamentar cu Fixed Term Act practic întorcând spatele propriei sale tradiții. Și apoi nici referendumul nu a fost supus regulilor jocului. Iar pentru Scoția este o, un fel de penalti. Uh, putem, încercăm până, putem încerca până va marca cineva. Deci, poate se va cere și acolo un referendum ce se întâmplă cu minoritățile atunci când construiești un uh, sistem. Um, Ce trebuie să facem în continuare? Să trecem pe baza com promisurilor juridice la o restricționare a referendumului. Am urmărit situația din Italia și reforma propusă de Renzi era inspirată de sistemul regional din Spania. Însă referendumul a fost unul referitor la modificarea Constituției în Italia. Și aceasta este situația în momentul de față. Ă, rostul acestui referendum nu era destabilizarea Uniunii Europene, însă efectul acesta este. Practic avem parte de instabilitate politică într-un stat membru și asta nu se poate evita. Există referendumul politice care au acest obiectiv de a destabiliza Uniunea. Practic se, doresc, se dorește exploatarea problemelor din Uniunea Europeană pentru a rezolva o problemă internă. Aici eu aș propune un pact politic pentru a limita folosirea referendumurilor, pentru ca acestea să fie pe bază voluntară, așa cum se întâmplă și în Franța. Cred că asta ar fi foarte important. De asemenea, ar fi important să vedem ce ar avea de spus Curtea de Justiție și curțile constituționale din statele membre. Însă, după cum spuneam, există mai multe tipuri de referendumuri și trebuie să ne amintim că în Uniunea Europeană, e bine, Uniunea este o specie rară în lume. Referendumurile cu forță obligatorie sunt foarte rare, ele nu sunt regula. Cum putem să implicăm pe cetățeni? Am făcut o analiză cu privire la legislația din Europa Cetățenii trebuie să înțeleagă normele și regulile cu care se confruntă și care sunt supuse revizuirii odată la câțiva ani. Deci, practic, există alte metode alternative referendumului. Nu ajungem întotdeauna la acorduri sau la compromisuri, poate uneori sunt încălcate drepturile unei minorități sau dorințele acesteia. Dacă ne întoarcem mereu la democrația reprezentativă pe care am avut-o în ultimele decenii, atunci de ce am abandonat-o? Și cred că la asta asistăm. Firește că există nemulțumire, modelul social este în criză, uh, oamenii sunt nemulțumiți de criză, de inegalitate, și tot ce am obținut de la cel de-al doilea război mondial încoace este acum în declin. Practic trebuie să mergem să căutăm un nou, un nou pact politic, un nou, un, un nou temei juridic. Cred că asta trebuie să facem din punct de vedere constituțional. Mulțumesc! Voi încheia și cu acest punct de, ordine, de pe ordinea de zi. Mulțumesc experților foarte mult! și aș dori, dacă doriți să împărtășiți ceva în scris cu noi, sunteți bineveniți să faceți acest lucru. Oricum am pus totul pe internet și suntem deschiși la orice ați dori să ne transmiteți. Vă mulțumesc încă o dată. Stimați colegi, în două minute trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, reuniunea cu domnul Charles Grant, Vom discuta în continuare Brexit. Uh, ședința este publică. Dacă doriți să rămâneți, vă rog. Dacă nu, uh, la revedere. Eu am nevoie de două minute de pauză oricum.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 Stimați colegi, reluăm reuniunea. Vă rog frumos, dacă mai aveți ceva de discutat, să faceți asta în afara sălii. Poate că unii dintre dumneavoastră își aduc aminte că discuția noastră inițială despre ieșirea potențială a Regatului Unit a fost în septembrie 2000 15. Atunci l-am avut invitat tot pe domnul profesor Grant să discute această opțiune care părea atât de îndepărtată de realitate. Iată că astăzi contextul este complet diferit. Aș vrea să spun vă două lucruri înainte să-i dau cuvântul domnului profesor Charles Grant pentru a vă putea explica puțin cam care e atmosfera astăzi aici. Potențiala ieșire a Regatului Unit e doar una din provocările cu care se confruntă Uniunea în acest moment. Știți că avem de-a face și cu reforme structurale ale instituțiilor. Parlamentul este gata să monitorizeze procesul îndeaproape, astfel încât Comisia AFCO să poată ulterior, să poată negocierile în vederea unui acord final cu Regatul Unit. Vom avea și un vot în plenara Parlamentului și noi, comisia noastră, suntem responsabili pentru a asigura consensul la această procedură de votare. De aceea avem discuții permanente pentru ca toți cei implicați să aibă o vedere de ansamblu asupra procesului. Această monitorizare e foarte importantă pentru decizia finală care va reveni Parlamentului. Cred că suntem din ce în ce mai conștienți de riscurile prezente pe parcursul procesului, ne îngrijorează și faptul că s-ar putea ca procesul să nu fie pe cât de rapid și de lin ne-am aș fi așteptat. E ca și cum, de o parte și de cealaltă a canalului mânecii, trăim pe planete diferite, dezvoltăm un discurs public diferit. Din punctul nostru de vedere, principiile sunt foarte clare. Nu e posibil ca cineva care nu este membru al Uniunii să beneficieze de condiții mai bune decât un stat membru. E foarte clar. Deci prăpastia, de fapt, se adâncește între noi și ca oameni politici, Trebuie să facem față acestei provocări și să-i recunoaștem existența. Mi-ar plăcea să pot fi contrazis în ceea ce privește riscurile și prăpastea dintre noi, dar nu cred că este așa. Acestea fiind spuse, aș vrea să dau cuvântul invitatului nostru. V-aș ruga să vă limitați la 15 minute ca să avem timp și pentru discuții. Vă mulțumesc, mă bucur foarte mult să fiu din nou cu dumneavoastră. Am să încerc să uh, descriu Brexit din perspectivă britanică și am să încerc să fiu pe cât de obiectiv posibil. Iar la final aș vrea să fac câteva observații despre cazul care a început astăzi în instanță și despre situația Scoției și a Irlandei. Cred că procesul care duce la Brexit e foarte dificil ceea ce înseamnă că legăturile economice dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană vor fi inevitabil afectate. Foarte mulți oameni din mass media, din Regatul Unit și din mediul politic locuiesc într-un fel de bulă. Pur și simplu au ajuns să-și creadă propriul discurs din timpul campaniei înaintea referendumului. Unii cred în continuare că economia pur și simplu nu va fi afectată, pentru că au repetat asta de destule ori în timpul campaniei. Dar trebuie să facem niște alegeri dificile. Ăsta este contextul politic. De asemenea, aș sublinia și că această abordare, de fapt, nu e corectă. Așa cum funcționează articolul 50, și știți foarte bine lucrul ăsta, înseamnă că sunt doi ani prevăzuți pentru perioada de tranziție. Dacă acordurile nu pot fi încheiate în doi ani, pur și simplu statul iese și se aplică normele în vigoare ale Organizației Mondiale a Comerțului. Din păcate, guvernul britanic în ultima vreme nu a reușit să genereze bunăvoință. Boris Johnson, de exemplu, spunea că libertatea de circulație, unul din pilonii pe care este înființată Uniunea Europeană, este pur și simplu o prostie fără seamăn și o ficțiune. S-a ajuns la astfel de afirmații foarte dure Partidele politice nu au conducere puternică și mediul politic este împățit din cauza referendumului. Trezoreria este și ea mult mai slabă decât de obicei atunci când Tony Blair sau David Cameron ocupau poziția de prim-ministru. Atenție concentrată pe la um, Downing Street numărul 10, acolo unde are reședința primul ministru și toată lumea așteaptă să vadă ce se va întâmpla mai devreme decât mai târziu. Sunt multe motive pentru care eu nu cred că procesul va fi foarte lin. Un alt motiv este și ceea ce se întâmplă în mediul de afaceri și tulburările care au apărut acolo. Oamenii de afaceri au descoperit că guvernul actual nu pare gata să îi asculte, ceea ce poate era de așteptat din partea unui guvern conservator. Și nu în ultimul rând, presa tabloidă e încă foarte puternică și guvernul se teme foarte mult de acest atac din partea tabloidelor dacă abordarea lor va fi prea moale britanicii au votat pentru Brexit. Nu neapărat pentru Brexit în condiții foarte dure, dar probabil că asta se așteaptă acum. Acestea fiind spuse, poate că nu sunt la fel de pesimist în ceea ce privește uh, abordarea de aici, de la Bruxelles. Cei de aici se așteaptă chiar la posibilitatea să nu existe niciun fel de acord de tranziție. Eu cred că economia va fi foarte afectată. Poate mă înșel, dar eu asta cred și cred că se va întâmpla foarte curând. Știu că foarte multe companii amână sau anulează investiții care fusese planificate de mult. Asta se întâmplă departe de ochii publicului. Uh, Nu știu dacă majoritatea care pledează pentru un Brexit în condiții ușoare, așa numitul soft Brexit, va avea și câștig de cauză în Camera Comunelor. Aud și că Theresa May um, citește foarte mult despre cum funcționează lucrurile în Uniunea Europeană și instituțiile europene. Știu că strânge foarte multe informații și la un moment dat pur și simplu va trebui să se despartă de discursul de dreapta și de presa tabloidă și să spună ăsta este acordul pe care ni-l dorim. Cred că acest acord va fi o surpriză pentru cei care își doresc condiții foarte dure. S-ar putea să mă înșel, dar eu așa cred că se vor întâmpla lucrurile. Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru este acordul de tranziție pentru economia din Marea Britanie Probabil că Regatul Unit va părăsi Uniunea în 2019, probabil că undeva în următorii 5 ani va intra în vigoare și un acord economic între cele două părți. Depinde și ce se întâmplă până atunci și ce alte referendumuri se organizează, dar trebuie să fie o perioadă de tranziție. Din punctul de vedere al doamnei May, însă, problema uh, din câte înțeleg eu, este că Uniunea Europeană va negocia condiții extrem de dure. De exemplu, acceptați libertatea de circulație, acceptați jurisprudența Curții Europene de Justiție. Dacă nu acceptați toate aceste lucruri, atunci nu va fi nicio perioadă de tranziție. Acestea vor fi condițiile impuse Regatului Unit. Eu cred că se va ajunge până la urmă la un acord de tranziție, cred că se va ajunge și la un acord de liber schimb de tipul Canada Plus, dacă Regatul Unit are noroc, va avea chiar condiții mai favorabile decât Canada. Nu cred că um, zona de City din Londra va avea rolul pe care l-a avut până acum în ceea ce privește domeniul finanțelor. Nu cred că Marea Britanie va sta în, va rămâne pe piața unică pentru că nu cred că va accepta principiul libertății de circulație și jurisprudența Curții Europene de Justiție. Cred că Regatul Unit va continua să plotească, um, să contribuie financiar la bugetul uh, Uniunii Europene, ceea ce a confirmat și David Davis acum câteva zile. În ceea ce privește libertatea de circulație, cred că e foarte posibil să fie restricții nu foarte aspre pentru cetățenii europeni, probabil mult mai puțin aspre decât pentru cetățenii altor țări. Cred că va fi o diferențiere între cetățenii europeni și cetățenii altor țări. Acestea fiind spuse, mă aștept totuși să existe niște restricții în ceea ce privește libertatea de circulație, în special pentru a scădea cifrele pentru a scădea numărul persoanelor uh, din afara uh, Regatului Unit care vin acolo pentru a se stabili. Economia va fi afectată și cred că, în primul rând, angajatorilor le va fi foarte greu să găsească forță de muncă de care au nevoie. Șomajul în Regatul Unit e undeva pe la 4,8% în acest moment. Cred că vor fi probleme în industria hotelieră, în agricultură, în băncile de investiții, în grupurile care generează idei, în sistemul de sănătate, în atât de multe domenii, vor fi probleme pentru că nu va mai fi forță de muncă disponibilă și ăsta va fi un impact asupra economiei. Însă cred că cel mai mare impact economic va fi pierderea investițiilor străine directe. Știu că sunt foarte multe companii care, așa cum spuneam, și-au amânat investițiile, nu mai um, construiesc infrastructură pe care o planificaseră deja. Deci lipsa acestor investiții directe va fi o mare problemă. Cred că zona City din Londra va rămâne un centru financiar important, dar cu siguranță mare parte din serviciile de acolo se vor muta în altă parte, probabil în Asia sau pe alte piețe, dar va dispărea pur și simplu. Cred că undeva pe la 10% din toată activitatea financiară va dispărea. Sunt foarte multe probleme economice, o pierdere a contribuțiilor la buget, suma estimată e 60 de miliarde de lire anual. În ceea ce privește securitatea, cred că Regatul Unit e pe o poziție mai puternică. Cred că Uniunea Europeană va putea impune sancțiuni economice pentru că vor să demonstreze că Regatul Unit nu o duce bine în afara Uniunii. Dacă asta se întâmplă, atunci, practic, unii eurosceptici vor putea spune, uite, Regatul Unit o duce bine mersi și fără UE, hai să facem și noi la fel. Dar în ceea ce privește securitatea, cred că condițiile nu vor fi la fel de stricte. Pentru că Marea Britanie, în ceea ce privește securitatea, are foarte multe lucruri de care Uniunea Europeană are nevoie. Tehnologie, expertiză, un loc foarte bun în Consiliul de Securitate ONU și așa mai departe. Deci, practic, aici Marea Britanie va avea mai multe pârghii de negociere. Câteva observații finale. Scoția. Cred că, înainte de referendum, Toată lumea se aștepta ca un rezultat neg negativ să dea un imbol independenței, dorinței de independență a Scoției, dar asta nu s-a întâmplat. De ce? Pentru că și scoțienii sunt foarte îngrijorați în ceea ce privește economia. Economia lor este parte integrantă uh, în foarte mare măsură din economia britanică. Există, bineînțeles, posibilitatea teoretică ca Scoția să se desprinde de Regatul Unit și să se alipească, să se alăture Uniunii europene, dar de aici decurge tot felul de probleme. Dar fiindcă prețul petrolului este atât de scăzut, Scoția are nevoie de tot ajutorul pe care îl poate primi de la contribuabilii britanici. Dacă prețul petrolului um, crește în viitor, atunci situația se va schimba. Cred că doamna Sturgeon este într-o poziție foarte dificilă, pentru că foarte mulți membri ai Partidului său și-ar dori organizarea unui referendum. Data viitoare rezultatul a fost foarte strâns și ei cred că acum chiar ar avea câștig de cauză, dar doamnei Sturgeon nu îi place deloc să se grăbească, vrea să ia lucrurile pas cu pas și va impune această viziune în Partidul Național al Scoției. Așadar, nu cred că va avea loc un referendum pe termen scurt sau mediu, dar pe termen lung e foarte posibil. Irlanda. Și aici uh, avem o mare problemă, un motiv de îngrijorare pentru britanici. Uh, nu mă aștept să se reînființeze controlele uh, pașapoartelor la punctele de control dintre Irlanda și Regatul Unit, pentru că Marea Britanie nu va impune brusc vize. Deci nu, nu e vorba de așa ceva, dar e nevoie de control vamal, în schimb. Dacă Marea Britanie părăsește Uniunea Vamală, ceea ce este posibil, uh, deși nu sigur 100%, atunci va fi nevoie de niște puncte de control vamal la granița dintre Irlanda și Marea Britanie pentru a face verificarea documentară um, a transporturilor care trec pe acolo. Putem să facem o paralelă cu ceea ce se întâmplă la granița, la frontiera dintre Suedia și Norvegia, unde practic persoanele pot trece, dar există cont, controle vamale. Nu va fi o problemă birocratică de netrecut, dar ultima oară când am fost la Dublin, oamenii de acolo mi-au spus că se tem totuși, pentru că practic va fi un motiv de atâțare a teroriștilor să treacă iarăși la acte de terorism. Il... Irlandezii consideră că procesul de pace depinde foarte mult nu numai de Irlanda, ci și de Marea Britanie și economia irlandeză depinde foarte mult de economia engleză, de exporturile în Regatul Unit. Deci cred că pentru Irlanda Brexit e o problemă foarte mare. Mă apropii de final, cazul care a început astăzi în instanță, cred că e mai puțin senzațional decât al părea la prima vedere. Probabil Curtea Supremă va contrazice guvernul și va spune trebuie să treceți o lege prin Parlament astfel încât să declanșați articolul 50. Am vorbit cu mulți eurodeputați, în special eurodeputați conservatori, și toți m au spus că ar vota în favoarea unei astfel de legi. Pentru că nu vor să um, se opună voinței poporului. Nu voi impune condiționalități și nu vor uh, ține și să știe obiectivele într-un document de poziție înainte să voteze. Voi vota pur și simplu. Nu se vor. Vor fi probabil câțiva care vor vota împotriva Brexit. Da, probabil că 70-80 de voturi vor fi cu siguranță pentru. Am vorbit și cu membrii ai Camerei Lorzilor și ei au um, aceeași abordare. Nu vor să se opună voinței poporului. Deci, practic, nu vor um, bloca ieșirea. Acum câteva zile, la Richmond, uh, candidatul liberal care l-a învins pe candidatul eurosceptic. Până acum, guvernul doamnei May a, s-a concentrat foarte mult pe uh, procentul de 52%. Doamna mei, practic, își dorește să apere drepturile cetățenilor și să asigure un proces lin de tranziție și de ieșire din Uniunea Europeană. Poate că e o abordare destul de înțeleaptă, dar trebuie să-și amintească și de ceilalți membri ai electoratului. În alegerile anticipate din Richmond s-a văzut ce s-a întâmplat. Toată lumea a votat pentru candidatul liberal. Sunt 10, poate chiar 15 uh, locuri în Parlament unde liberalii ar putea avea câștig de cauză. Dar toate acestea nu înseamnă că ieșirea va fi blocată în Parlament. Nu văd, din punctul meu de vedere, niciun fel de instrument juridic prin care ar putea fi blocată ieșirea Regatului Unit. Mulțumesc. Uh, thank you, uh, George. Mulțumesc, George Choplin. Mulțumesc, doamna președinte. Bun, bine ai venit, Charles. Mă bucur să te văd din nou. Am o întrebare. Te-aș ruga să speculezi. Știu argumentul eurosceptic, conservator. Acum Marea Britanie va fi liberă, va fi eliberată, va fi un Singapore al Europei, va face comerț cu toată lumea și așa mai departe. Chiar se poate întâmpla acest lucru? Nu m-am uitat exact la procentaje. Care e comerțul Uniunii cu Regatul Unit? Dar dacă ne uităm la un ciclu de 70 ani, chiar ar fi fezabil? Sau există factorii structurali care să-l permită? Adică orice s-ar întâmpla, um, o parte importantă a economiei britanice va rămâne legată de Uniunea Europeană, adică acordul tranzițional uh, va fi atât de important cum sugerai, eu sunt sceptic despre ideea cu, în legătură cu ideea cu Singapore european. Dar tu ce părere ai? Există un răspuns economic și unul politic la întrebarea ta, George. Răspunsul economic e că dacă te uiți la relațiile comerciale, așa cum am făcut noi la Centrul pentru Reformă Europeană, în amănunt, există un model gravitațional, uh, adică locul unde ești uh, situat geografic influențează mult relațiile comerciale și partenerii cu care faci comerț. Pentru că suntem alături de Uniunea Europeană, o bună parte din relațiile comerciale vor fi cu Uniunea Europeană pe vecie. Chiar dacă um, relații, uh, problemele comerciale a Europei au dus la atenuarea acestei acestor relații care au peste 50%, acum sunt puțin sub 50%, nu se va schimba mult pentru că um, costurile de transport contează foarte mult în anumite domenii și există asemănări legale, culturale. Deci uh, am uitat cifra, dar acum câțiva ani Marea Britanie comercializa uh, mai mult cu Irlanda decât cu toate țările BRICS. Uh, nu știu dacă mai e cazul acum, dar acum câțiva ani așa era situația. Nu știu dacă modelul Singapore e fezabil politic. Există o fracțiune în Partidul Conservator și există și câțiva membri UKIP care consideră sincer uh, că e posibil să reduci fiscalitatea, toată birocrația, toată reglementarea și um, astfel să generezi uh, activitate economică uh, uriașă, trezind spiritul antreprenorial. Dar nu există în Parlament și nici în Partidul Conservator o majoritate pentru acestea. Majoritatea sunt uh, mult mai moderați, mult mai temperați. Deci nu mi se pare că e o strategie viabilă pentru guvernul domnei mei. Ea însă și e mai puțin liberală economic decât guvernul Cameron și Osborne Um, are vederi uh, economice chiar spre stânga în anumite privințe. Apoi, în încheiere, mai e și reacția Uniunii. Am discutat cu funcționari europeni recent și le-am amintit că există um, informații în Sunday Times că Marea Britanie ar urma să Uh, pedepsească Uniunea reducând uh, impozitul corporațiilor la 10% și Uniunea Europeană va suferi și va plânge pentru că pierde foarte multe uh, afaceri care se vor duce în Marea Britanie. Deci, mi se pare că orice încercare de a face dumping fiscal, de mediu, social, um, va fi urmată de măsuri de retariere din partea Uniunii. Doamna Bresu? Mulțumesc, doamna președinte. Eu aș vrea doar să spun câteva lucruri despre votul Parlamentului britanic. Cred că nici noi, nici britanicii nu și-au închipuit că Parlamentul urma să contrazică votul popular sau că o să acționeze împotriva lui. Întrebarea care se pune e dacă Parlamentul va da guvernului un mandat de negociere. Cred că despre asta e vorba în discuții. Așa ar fi cel mai logic și asta ar însemna că odată ce există un mandat de negociere, guvernul va putea să înțeleagă pe ce temei pot lansa negocierile. Al doilea lucru. Divorțurile bune sunt cele rapide. Deci, cred că e în interesul nostru și al Marii Britanii, dar cu siguranță în al nostru, să nu tărăgănăm prea mult, mai ales când e vorba de tratat. Cât privește acordul eventual, uh, el va depinde de interesele Marii Britanii. Și cred că și dacă nu or să fie mulțumiți, noi o să supraviețuim. Totuși, cred că ar fi bine să ne concentrăm eforturile din lunile care urmează pe a analiza și evalua și lămuri care este interesul Uniunii Europene, ce soluție e cea mai bună pentru Uniune. Pentru că noi, Parlamentul și noi din această comisie, ar trebui să avem un anumit mandat pentru negociatorii noștri. Cred că ar trebui să putem să le dăm un mandat, nu neapărat oficial, dar oricum să precizăm clar care sunt interesele Uniunii. Bineînțeles, au pus deja câteva întrebări. Irlanda, de exemplu, e parte din Uniunea Europeană, deci trebuie ținut seama și de situația cu Irlanda. Colegii ne-au spus de mai multe ori cât e de problematică această relație sau poate fi. Deci uh, să discutăm cu colegii irlandezi și să vedem ce vrem. Apoi vor urma negocierile. Esențial e însă, cum spuneam, să urmărim interesele Uniunii, mai ales în unele chestiuni mai punctuale, mai sensibile. Bineînțeles, acestea sunt chestiuni care trebuie avute în vedere în situațiile specifice. Pe de o parte e vorba de Irlanda, dar mai sunt și alte regiuni ale Regatului Unit care au votat împotriva Brexitului. Așadar, eu aș spune că ar trebui să ne vedem de ale noastre. Până la urmă, dacă stăm să le întrebăm ce vrea Marea Britanie, e cam inutil. Oricum ne vor spune ei la un moment dat, mai devreme sau mai târziu. Așa că aș prefera să ne concentrăm, să ne hotărâm ce vrem noi. Și de aceea să ne gândim și cum putem să obținem ce ne dorim, cum negociem și ce poziție adoptăm în cadrul negocierilor. Deocamdată, până acum nu s-a discutat prea mult despre aceste lucruri. Bineînțeles că sunt interese culturale care trebuie avute în vedere și putem să discutăm și despre interesele Marii Britanii, dar cred că, de fapt, pe interesele noastre ar trebui să ne axăm, să vedem ce ne interesează pe noi. Mai luăm întrebări. Richard Corbett. Mulțumesc, mulțumesc Charles pentru intervenția interesantă, ca întotdeauna. Cred că întârzierea în notificarea în baza articolului 50 nu se datorează numai cauzei în instanță, și aici sunt de acord, ci și simplului fapt că inventarierea tuturor temelor, subiectelor care la un moment dat mai, vor trebui uh, discutate în acest divorț uh, monumental uh, și stabilirea poziției pe fiecare subiect este una uriașă. Guvernul nu se descurcă foarte ușor pentru că e dezbinat pe unele subiecte. Le-ați menționat uh, pe cel mai mare, Uniunea Vamală, piața internă, sunt consecințe oricum, ar alege dar apoi mai trebuie văzut ce se întâmplă și cu diversele agenții europene, cea pentru medicamente, substanțe chimice, cea pentru aviație civilă, care sunt în Marea Britanie și a căror plecare poate avea consecințe destul de însemnate pentru Marea Britanie. Și, bineînțeles, nu e vorba doar de a stabili unilateral ce-ți dorești. Nu vine Marea Britanie și spune asta vrem, asta nu vrem, ci trebuie să se negocieze. Dar atunci când guvernul în sfârșit va ieși din expectativă, mai ales pe acele teme majore, Uniunea Vamală și piața internă, care nu sunt același lucru, dar înrudite. Partidul conservator e dezbinat, deci va exista o dispută și atunci mulți care au votat pentru ieșire din Uniunea Europeană vor spune stați așa că nu asta mi s-a spus, nu pentru asta am votat, mai ales dacă se merge spre un Brexit dur. Dacă se schimbă opinia publică, și mi se pare revelator că până acum sondajele de opinie nu au arătat uh, o schimbare de opinie publică în sensul acceptării Brexitului, care a devenit uh, inevitabil, iată, avem cam aceleași poziții ca înainte. Deci s-ar putea ca unii să se răzgândească chiar înainte de a pleca și înainte de a înțelege exact care sunt toate costurile Brexitului. Dacă tendința aceasta continuă, credeți că va fi și o schimbare de atitudine a membrilor Parlamentului? Ați spus că aceștia și în Camera Comunelor și în Camera Lorzilor nu vor vota împotriva sau pentru a se merge împotriva Brexitului și cred că e adevărat, dar cred că vor mai avea și alte prilejuri să se răzgândească. Poate chiar la începutul anului viitor vor modifica articolul 50 pentru a stabili anumite obiective în cadrul negocierilor, cum ar fi rămâne pe piața internă. Considerați că există vreo șansă să facă acest lucru? Și, foarte important, ați spus că economia Uh, se îndreaptă către vremuri tulburi, dar deja lira s-a devaluat, devalorizat semnificativ. Marea Britanie și-a pierdut statutul AAA pe piețele de creditare mondiale și acum vrea să se împrumute mult mai mult. E un cost uriaș. Apoi au scăzut și investițiile, lucru pe care le-ați spus. Dacă se continuă toate acestea, nu se va produce o schimbare de opinie a membrilor Parlamentului pe care i-ați menționat, nu chiar în clipa asta, dar mai târziu. Și dacă da, ce credeți că vor face? Mulțumesc. Aș vrea să fac și eu două, și câteva observații și să pun două întrebări, pentru că am vorbit de un cadru temporal pentru articolul 50. Noi, în general, vorbim de 2 ani și toată lumea discută de probabilitatea zero ca cineva să dorească să prelungească prin unanimitate termenul la peste 2 ani. Dacă ne uităm însă foarte atent la ce trebuie să se întâmple, trebuie să existe și un uh, consimțământ al Parlamentului și o decizie definitivă în Consiliu. Deci, practic, negocierile vor trebui încheiate până la sfârșitul lui 2018, ceea ce înseamnă, de fapt, mult mai puțin timp decât ne închipuim cu toții pentru negocieri. Și în al doilea rând, ați spus și sunt perfect de acord că cea mai mare provocare e cea a perioadei tranzitorii, a acordului tranzitoriu, provizoriu. Bineînțeles, va fi foarte greu de discutat și cel mai uh, important va fi să se stabilească tranziția către ce e. Deci această idee cu acordul de liber schimb uh, special, mai generos decât uh, ar vrea Uniunea și mai sărac decât ar vrea Regatul Unit, ceea ce se numește Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, ar putea să fie până la urmă forma definitivă a relației dintre Regatul Unit ca țară terță și Uniunea Europeană. Însă, în acest context, trebuie să înțelegem că există riscuri legate de articolul 50, care spune foarte clar că e vorba de un acord de retragere, numai de acesta. Mai este însă și o frază care spune foarte răspicat că acordul de retragere trebuie să țină seama și de relația viitoare a Uniunii cu țara care o părăsește ceea ce înseamnă că, într-o formă sau alta, această relație viitoare va trebui să fie deja prezentă în acel acord. Dar dacă se merge prea departe și probabil că va trebui să se menționeze ceva mai mult decât un acord de liber schimb, atunci apar imediat riscurile pe care le vedem acum cu CETA, adică un acord mixt, fără unanimitate și ratificare și cu ratificare de către fiecare stat membru, ceea ce apoi probabil ar fi ar însemna un proces nesfârșit. Deci, în studiile, în cercetarea dumneavoastră, v-ați gândit la aceste riscuri? Și v-ați gândit că poate în lunile care urmează o să vină solicitări din partea Regatului Unit la Curtea de Justiție Europeană în vederea lămuririi articolului 50 și a funcționării sale, pentru că nu a fost folosit până acum. Deci, uh, nimeni nu va ști exact cum trebuie interpretat. Oricum, nu va fi ușor. Și foarte ușor ați vorbit în uh, intervenție de administrația descentralizată. Pentru că noi reprezentăm administrații care sunt îngrijorate legate, îngrijorate de viitor. Vedem că și Parlamentul Scoțian nu mai vrea să fie observator pur în contextul Brexit și cred că va participa și la cauza de la Curtea Supremă. Deci, cred că vor fi și idei concrete despre cum să se uh, negocieze ceva mai aparte pentru Scoția și Irlanda de Nord. Deci, ne puteți spune ceva mai precis în legătură cu observațiile guvernului sau nu vi se pare că e o problemă semnificativă? Sau vedeți soluții pentru piața internă? care să fie solicitate de Scoția sau Irlanda de Nord? Aș aprecia dacă ne-ați spune ceva și despre aceste lucruri. Și o ultimă observație sau acea întrebare în legătură cu afirmația că Marea Britanie ar putea avea probleme cu ocuparea forței de muncă, ar putea avea carențe de forță de muncă. Și în legătură cu ce spunea George, atmosfera se poate schimba, pentru că situația se schimbă. Deci, uh, poate că nu e vorba de un proces economic care duce la înrăutățirea standardului de viață, dar care poate influența și migrația forței de muncă din Uniunea Europeană. Toate acestea ar putea influența atitudinea celor care au cerut ieșirea din Uniunea Europeană. Deci, poate că până la urmă se va ajunge la un al doilea referendum. Juridic vorbind, nu e imposibil. Politic, nu există apetență în acest moment. Dar uh, mă întrebam mă întrebam dacă vi se pare că se poate ajunge totuși la alt rezultat decât cel prevăzut de guvernul actual. Doamna Spinelin. Mulțumesc, domnule profesor Grant. Am doar două întrebări în legătură cu libertatea de circulație. În primul rând, spuneți că guvernul britanic ar putea să fie mai blând cu cetățenii europeni și aș vrea să știu dacă puteți da detalii în legătură cu această previziune optimistă. Pentru că e ceva foarte important pentru cetățenii europeni. Și cred și pentru expații din Marea Britanie care trăiesc în Uniunea Europeană. Deci dispuneți de cifre care să justifice, să motiveze cumva pre... ce ne spuneți? Și o întrebare pe aceeași temă. Ce ar însemna această abordare mai blândă? Că guvernul britanic nu va fi deloc blând cu cetățenii din afara Uniunii Europene? Mulțumesc. Dragi colegi, dacă nu mai sunt intervenții, dacă nu mai doriți să interveniți, dau cuvântul lui Charles. Voi răspunde acum doamnei Spinelli Știu sigur că guvernul se gândește să aibă reguli unice pentru cetățenii europeni, permisul acela de muncă unic, dar nu vor formula lucrurile așa. Vor spune că este un set de reguli speciale cu țările cu care avem o cooperare strânsă în materie de securitate. Aici ar putea să intre și Australia foarte bine. Acest lucru nu a fost firește hotărât încă și sunt sigur că există unii din uh, partea mai de dreapta a uh, Partidului Conservator care uh, vor ridica obiecții, însă cel puțin un ministru cu portofoliu important este în favoarea acestor proceduri însă nu putem prevedea încă rezultatul. Ca să-i răspund domnului Corbett, cred că Richard este mai optimist decât mine în ceea ce privește uh, schimbările opiniei publice. Trebuie însă să ne întrebăm dacă uh, parlamentarii uh, se vor răzgândi. Firește că se vor răzgândi dacă se răzgândește și opinia publică pentru că ei sunt cei care reflectă uh, starea în care se află dezbaterea în societatea britanică. Mă aștept să avem parte de un declin economic. Acesta va influența opinia publică? Păi, eu aș zice că nu. Și asta dintr-un motiv foarte serios, adică presa, care are o influență foarte importantă. Uh, ziare precum The Daily Mail, Daily Express, The Sun, Telegraph sunt uh, ziare care chiar au ținut cu Brexit, care chiar au dorit plecarea din Uniunea Europeană și ele sunt cele care uh, dau tonul dezbaterii în Marea Britanie. Deci, chiar în ciuda acestui declin cauzat de Brexit și de lipsa de investiții, cu siguranță asta nu se, nu se va regăsi pe uh, prima pagina ziarelor. Vor da din nou vina pe uh, intervenția europeană, pe străini și vai de ce nu ne dă comisia, uh, de ce nu ne dă comisia un acord mai bun. E foarte ușor să faci acest lucru. Da, cu siguranță economia britanică va plăti un preț pentru Brexit. Însă este o economie puternică chiar dacă va avea parte de o scădere a creșterii cu 1% pe an, cu toate acestea creșterea economică în Regatul Unit va fi mai puternică decât în alte țări din zona euro. Ceea ce va face ca acest preț economic să fie mai greu de văzut. În plus, atmosfera dezbaterilor. Dacă acestea sunt foarte uh, înfierbântate, dar foarte furtunoase, uh, Uh, dacă există amenințări tot timpul cu privire la drepturile cetățenilor europeni de a trăi în Regatul Unit, dacă oamenii, dacă părțile la negocieri sunt foarte nepoliticoase, cel puțin unele cu celelalte, atunci uh, britanicii ar putea să zică de ce să ne întoarcem noi, să ne împăcăm cu ăștia care se poartă așa de oribil cu noi în negocieri. De aceea nu mă aștept eu ca pe termen scurt să se schimbe opinia publică în Regatul Unit. Pe termen lung, ce să zic, atunci când vom vedea care sunt costurile plecării, vor exista regrete, dar asta se va întâmpla peste multă vreme. Și nu cred că ne ajută cu nimic să vorbim acum despre repetarea referendumului sau un al doilea referendum. E prea devreme. Dacă se schimbă opinia publică, atunci vorbești despre al doilea referendum calendarul. Da, avem puțin timp la dispoziție. După declanșare, probabil în martie, Consiliul poate să răspundă cu uh, niște linii directoare după două sau trei luni. Apoi trebuie să fie dat mandatul de negociere, trebuie să fie aprobat și negocierile efectiv vor începe abia în toamnă. Deci cam peste un an. După cum ați spus, ratificarea prin Parlament durează câteva luni, cel puțin. Deci, practic, avem la dispoziție 14-15 luni pentru negocierile efective. Și nici n-am discutat despre acordul tranzițional sau provizoriu. Va fi nevoie să se știe până în primăvara lui 2018 ce trebuie să facă, unde trebuie să-și uh, mute firmele și așa mai departe. Nu poți să ai un acord provizoriu dacă nu ai niște obiective. Tu poți să treci podul pe partea cealaltă a râului, dar tu trebuie să știi ce se află pe partea aceasta. Deci trebuie să știi cum îți dorești să arate acel acord comercial pe care uh, dorești să-l semnezi. Și, practic, este mult de lucru. Există, uh, sunt foarte multe teme de negociere până să ajungem pe partea cealaltă și dacă există alte probleme în Europeană apoi, ce, care este marja de manevră a reprezentanților europeni și așa mai departe, toate aceste, toți acești factori uh, presupun, uh, duc la dificultăți în, în negocieri. Nu o să mă pronunț cu privire la aspectele juridice, însă mi-am dat seama că există o oarece dispută în Bruxelles referitoare la temeiul juridic al acordului. Există voci care cred că articolul 50 este temeiul juridic aici. Deci trebuie să se voteze prin majoritate la Consiliu și Parlament. Însă, dacă acest acord tranziti, um, provizoriu se referă doar la acordul comercial, atunci și acesta va trebui să fie ratificat la nivel național și asta este foarte problematic. Și un alt lucru pe care l-am uh, mai înțeles, referitor la viitorul acestui acord de liber schimb și ratificarea acestuia. Cred că se poate, în cazul unui acord mixt, să fie împărțit în două Partea principală, comerțul cu bunuri, care este de competență europeană, să fie ratificat rapid, cu vot majoritar în Parlamentul European și așa mai departe, și apoi o altă parte care să țină de competențele naționale să facă obiectul unui acord separat care să fie uh, supus ratificării naționale. Și asta nu ar fi uh, chiar o catastrofă, deși ar dura foarte mult. Care ar fi poziția Curții de Justiție? Ați vrut să întrebați probabil dacă articolul 50 este revocabil sau nu, pentru că asta se discută și în Regatul Unit. Lord Kerr, uh, printre alții, și domnul Piris și domnul Tusk, cred că au făcut aluzie la această revocabilitate. Deci să zicem că dacă prin 2018 undeva britanicii se răzgândesc, atunci Consiliul este cel care trebuie să le permită britanicilor să inverseze procesul. Deci, din punct de vedere juridic, cred că se poate. Cel puțin asta este părerea anumitor experți cu care am discutat eu. Poate să clarifice Curtea de Justiție această problemă? Guvernului i-ar plăcea acest lucru, <laughs> pentru că asta ar uh, întârzia invocarea articolului 50. Cred că este însă în interesul uh, lor să... Uh, uh, cred că este în interesul anumitor părți interesate ca articolul 50 să nu fie revocabil. În ceea ce privește Scoția, și eu fac parte din Consiliul uh, de consiliere al, lui, al Nicolai Sturgeon pentru Europa. Este muncă voluntară, dar trebuia să menționez. Există persoane în Scoția care doresc ca Scoția să aibă drept de veto, însă probabil că nu este cazul. În legislație este scris că în circunstanțe normale, Parlamentul Scoțian poate să voteze pe chestiuni, care, uh, chestiuni europene care afectează Scoția. În circunstanțe normale, cred eu, înseamnă că în această circunstanță, cea de față, nu pot să se opună, nu au drept de veto în cazul Brexit. Și nu cred că majoritatea oamenilor sunt de părere că Scoția ar avea drept de veto. Deci, probabil că Scoția va fi scoasă din Uniunea Europeană împotriva voinței sale, lucru care va fi în favoarea uh, unei pledoarii pentru independență pe care ar putea o face doamna Sturgeon. Există persoane care din Scoția, există uh, uh, scoțieni care cred că uh, chiar dacă pleacă din Uniunea Europeană pot în continuare ca scoțieni să facă parte uh, separat cumva pe, de, din piața internă. După părerea mea, nu este cazul. Pentru că reglementările referitoare la afaceri, reglementările comerciale, dreptul comercial se uh, fac la uh, pentru întreg Regatul Unit. Să zicem că Scoția dorește să aibă reguli diferite pentru, uh, față de Anglia, pentru că și Londra dorește reguli diferite. Nu văd de ce n-ar funcționa acest lucru din punct de vedere juridic. Dacă ești un belgian care vrea să lucreze în Scoția, poți să primești un uh, număr de asigurare națională, dar doar pentru Scoția. Ar putea să funcționeze acest lucru, pentru că imigrația ține de competențele naționale, însă doamna May nu dorește să facă acest lucru, pentru că ea dorește să reducă numărul de migranți la mai puțin de 90 de mii pe an, net. Deci, practic, deschizând acest drum Scoției, ar permite o breșă. Și nu mă aștept așadar uh, să uh, îi se permită Scoției așa ceva. dacă opinia publică se va răzgândi în ceea ce privește migrația atunci când va vedea că uh, companiile sunt uh, afectate de uh, carența de forțe de muncă. Păi, opinia publică Regatul Unit este foarte ostilă migrației. Și acesta a fost unul dintre principalele motive pentru care au votat pentru plecarea din UE. Cred că o mare majoritate din britanici consideră că sunt prea mulți migranți în Regatul Unit, uh, inclusiv migranți din Regatul Unit. Deci cred că este nevoie de o carență foarte mare pentru ca oamenii să se răzgândească în acest fel. Apoi, întrebarea doamnei Spinelli. Uh, da, îmi cer scuze, v-am răspuns deja. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. George! Am o observație referitoare la migrație. Mă mir că există persoane din tabăra Remain care sunt ostile migrației. Asta e informație nouă pentru mine. În sfârșit, există peste 2 milioane de cetățeni europeni, majoritatea din Europa Centrală, care trăiesc în Regatul Unit. Se face cumva o distinție între nemți, francezi și așa mai departe și central europeni pe de altă parte? Sincer, nu știu să-ți răspund la întrebare. Am văzut sondaje care arată că mulți dintre, din tabăra Remain ar dori mai, puțin, ar, mai puțină migrație din Uniunea Europeană. Cred că cei mai mulți se gândesc la mm, români și la bulgari. Însă, dar este asta evaluarea mea. Um, nu cred că cei din City, de exemplu, din centrul financiar al Londrei, s-ar opune să vină vreun uh, banchier francez pe la ei. Președinta, mulțumesc foarte mult. Noi speram să răspundeți mai exhaustiv, dar uh, cu siguranță aveți uh, mult mai multe de spus. Cred că și guvernul britanic trebuie să facă progrese în a înțelege Europa, pentru că auzim observații care ne dau de înțeles că nu există cunoștințe foarte mari cu privire la felul în care funcționăm aici și la ce este fezabil, ce nu este fezabil. Și sperăm să puteți să reveniți la noi în comisie pentru a ne împărtăși părerile dumneavoastră. Dragi colegi, vom trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi.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

Am câteva comunicări cu privire la deciziile coordonatorilor. La ultima reuniune din 21 noiembrie, coordonatorii au hotărât să propună următoarele recomandări comisiei. Referitor la dosarul legat de finanțarea Alianțe pentru Pace și Libertate va fi adresată o nouă invitație formală acestui partid european cu o lună înainte pentru audierea reprezentanților săi în baza prevederilor relevante. În ceea ce privește revizuirea regulamentului 1141-2014, coordonatorii recomandă redactarea unei solicitări um, unei întrebări cu solicitare de răspuns oral, urmată de dezbatere și apoi am putea avea un raport din proprie inițiativă, dar hotărâm acest lucru uh, la vremea la care se impune. În ceea ce privește regulamentul cu privire la inițiativa cetățenească și revizuirea acord, donatorii recomandă un raport din proprie inițiativă în baza articolului 42 din regulamentul de procedură și articolul 225 din Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene. Eh, raportorul recomandat este domnul Gheorghe Șeplin. Dacă există observații, dar văd că n-a mai prea rămas nimeni în sală. Aproape nimeni. Bun, atunci le declarăm susținute aceste recomandări. Acum vom începe discuția cu privire la Carta Drepturilor Fundamentale, Carta Socială Europeană în contextul punerii în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale. Îmi cer scuze. În ciuda creșterii vizibilității și relevanței Carta socială a fost ignorată în mare parte în urma uh, evoluțiilor recente referitoare la protejarea drepturilor fundamentale. Conform studiului pe care l-am comandat, se creează astfel riscuri unor, com, unor obligații uh, contradictorii pentru statele membre și pentru părțile cartei sociale. Studiul despre care vorbesc se numește Carta Socială Europeană în contextul implementării Cartei Europene pentru Drepturile Fundamentale și este comandat de către Departamentul de Politici pentru Drepturile Cetățenilor și Afaceri Constituționale. Așadar, îi urez bun venit domnului dr. Olivier Deșutar, autorul acestui studiu, foarte important. Dânsul este profesor la Universitatea din Louvain și la Sciences Po în Paris. Domnul profesor de Schutter este de asemenea membru al Comitetului Științific al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și este membru al ECOSOC al ONU. Domnule profesor de Schutter, aveți cuvântul. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am să fiu foarte concis pentru că mulți membri ai comisiei au plecat deja și știu că timpul ne presează. Permiteți-mi în 5 minute să rezum conținutul acestui studiu, Carta Socială Europeană, este de fapt un element care bântuie ca un spectru tratatele încă de la primul tratat, când a fost negociat tratatul de la Roma între 1955 și 57, Consiliul Europei lucra deja la acest document, la Carta Socială Europeană. A, alegerea pentru absența acestor drepturi în tratatul de la Roma se justifică tocmai prin faptul că aceasta a fost considerată a fi în competența Consiliului Europei, astfel încât toți membrii din Consiliul Europei să aibă același criteriu de măsurare a drepturilor sociale. Însă asta, din păcate, nu s-a întâmplat. Statele membre uh, nu au același nivel de angajament, pozițiile sunt divergente, dat fiindcă legislația europeană a crescut și s-a dezvoltat, având un impact care nu putea fi estimat de la bun început asupra drepturile sociale. Această carte a avut, practic, inițial o valoare simbolică, dar s-a simțit nevoia de întărirea legăturilor dintre legislația europeană și acest document redactat de Consiliul Europei. Consiliul Europei trece și prin ceea ce se numește procesul de la Torino uh, de actualizare permanentă a acestui document. În acest moment, Curtea Europeană de Justiție nu acordă aceeași importanță cartei ca și Convenției Europene pentru Drepturile Omului, în ciuda faptului că și carta a fost ratificată de toate statele. Însă nu toate statele um, s-au pus de acord asupra unui acela, asupra aceluiași um, nivel de angajament. Practic, statele membre pot să aleagă în ce măsură pun în aplicare această cartă. Și în al doilea rând, CEJ nu a dorit să acorde drepturilor sociale aceeași greutate ca drepturilor politice sau drepturilor omului. Asta și din cauza diferențelor sau poate confuziilor în ceea ce privește competențele celor două entități. Atunci când s-a renegociat Convenția în 99-2000 s-a menționat întreagăt carta, dar nu i s-a dat importanța cuvenită. Dreptul la lucru, de exemplu, sau dreptul la remunerație echitabilă sunt drepturi care au fost luate în calcul pe parcursul negocierilor. Atunci când Carta Drepturilor Fundamentale a fost modificată pentru a fi inclusă în tratate în 2007, multe elemente au fost plasate pe un rol uh, inf inferioare. Eu cred că această situație nu este deloc durabilă și asta din două motive. În primul rând, avem din ce în ce mai multe exemple de constatări ale Comisiei Europene pentru Drepturi Sociale entitatea care monitorizează punerea în aplicare a cartei și care identifică cazuri de contradicție cu legislația europeană și cu jurisprudența CEJ. Un exemplu. Suedia, care a pus în aplicare hotărârea judecătorească Laval din decembrie 2007 pentru modificarea codului muncii, atunci Comisia Europeană pentru Drepturi Sociale a trebuit să revizuiască acele modificări în lumina Cartei Europene a Drepturilor Sociale și a ajuns în 2010, îmi cer scuze, în 2012, a ajuns la constatarea că aceste modificări, de fapt, nu erau în conformitate cu cerințele Cartei Europene a Drepturilor Sociale. Carta a fost folosită până acum pornând de la premisa că conformitatea cu legislația europeană duce ipso facto și la conformitatea cu Carta Europeană Socială. Însă în Franța, de exemplu, în cazul Confederation General du Travail versus statul francez, în ceea ce privește programul de muncă, aici Comisia a spus că nu era vorba de niciun fel de conformitate și că această um, presupunere nu era justificată. Deci, cu alte cuvinte, Comisia Europeană pentru Drepturi Sociale trebuie să se asigure că Carta Europeană Socială este respectată de statele membre și de Consiliul Europei, chiar dacă în acest proces există neconformități cu legislația europeană. Un al doilea motiv pentru care situația nu poate fi durabilă. În contextul guvernanței economiei sociale la nivel european, care are patru piloni, semostul european, supravegherea aprofundată a bugetului, impusă asupra statelor membre care beneficiază de uh, finanțare, regula de aur că prin tratatul pentru stabilitate din 2012 statele membre au această obligație și în cele din urmă mecanismul de stabilitate european pentru a sprijini statele membre care trec prin dificultăți financiare. Ei bine, nici unul din acești piloni nu ia în calcul, la modul serios, drepturile sociale. În ciuda angajamentelor formulate în îndumările politice în iulie 2014 de Comisia Juncker, angajamentul de a îmbunătăți evaluarea măsurilor de guvernare economică și socială. Asta s-a întâmplat într-o oarecare măsură, dar e vorba tot de o evaluare a impactului social și nu a conformității față de drepturile sociale. E o diferență foarte importantă între cele două, așadar trebuie să întărim rolul Cartei Europene Sociale în um, cadrul juridic și de guvernanță economică și socială al Uniunii Europene. Așa putem să îmbunătățim legitimitatea politicilor europene, cel puțin în percepția cetățenilor europeni. Trebuie să ne asigurăm că statele membre nu sunt confruntate cu obligații contradictorii față de legislația europeană pe de-o parte și față de Cartea Europeană Socială pe de, cealaltă, de cealaltă parte. Și putem să echilibrăm tratatul european cu uh, um, celelalte documente. Raportul se încheie cu patru recomandări cheie. În primul rând, Carta Europeană Socială influențează felul în care este interpretată Carta Drepturilor Fundamentale la nivel european. Deși în acest moment sunt dispoziții sociale acolo, ele nu sunt citite în conformitate cu Carta Europeană Socială. Ceea ce înseamnă că acestui document nu îi se dă aceeași importanță uh, cu cea acordată Cartei pentru Drepturi Fundamentale. Practic aici vine prima recomandare ca cele două documente să aibă aceeași importanță și să sperăm că treptat această recomandare va fi luată în calcul de Curtea Europeană de Justiție în interpretarea pe care o dă Cartei Drepturilor Fundamentale. În al doilea rând, în liniile directoare pentru evaluarea de impact adoptate de Comisie și de Parlament și de Consiliul european. Aici e nevoie să se dea mai multă vizibilitate cartei europene sociale, pentru că acum ea este, nu este foarte prezentă, este prezentă doar indirect prin um, textul preluat în Carta Drepturilor Fundamentale. crede așadar că aceste linii directoare pentru evaluarea de impact pot fi îmbunătățite. Salut progresele înregistrate în cadrul acestui pilon anunțat în 2015. În, 2000, în martie 2016 s-au lansat consultări publice de către Comisia Europeană. E o inițiativă extrem de importantă și mă bucur că domnul de la Rui aici poate ne poate da mai multe detalii uh, eu cred că acest pilon european al drepturilor sociale ar putea să întărească evaluarea de impact pentru a include mult mai explicit drepturile sociale. În al treilea rând, Recomandarea este ca Comisia să încurajeze identificarea unui cadru comun la care să poată adera toate statele europene. În acest moment, așa cum spuneam, angajamentul țărilor europene este inegal. Trebuie să armonizăm acest angajament pentru a evita situații în care statele membre, prin angajamentul diferit, distorsionează piețele. De exemplu, în ceea ce privește programul de lucru. În cele din urmă, cea de-a patra recomandare. De mulți ani deja se tot discută aderarea Uniunii Europene la Carta Socială Europeană. Acest lucru era deja prevăzut în tratatul din 1948, așa numitul tratat Spinelli. În 1989, când a început activitatea asupra ce urma să devină Cartea Drepturilor Fundamentale al Lucrătorilor, atunci Consiliul Europei, CESE și celelalte entități au insistat ca acest lucru să se întâmple. Acest lucru a fost subliniat și uh, de nenumărate ori de Parlamentul European, mai ales prin rezoluția din februarie 2014. Am examinat argumentele pro și contra și concluzia mea este foarte clară. Din punct de vedere tehnic, această aderare a Uniunii la documentul respectiv e dificilă, însă obstacolele care au fost întâmpinate atunci când a fost, s-a făcut aderarea la Carta Fundamentală a Drepturilor nu ar fi aceleași. Uniunea Europeană a aderat la mai multe instrumente de acest gen. Și nu văd niciun fel de obstacol de netrecut, nici în cazul acesta. Multe dispoziții din, aceste, din acest Documentele găsesc deja în legislația europeană. Cu aceasta vă mulțumesc și sunt la dispoziția membrilor comisiei dumneavoastră. Eh, somebody would like to take the floor, Mr. Ayaregi. Cine dorește să ia cuvântul? Am să vorbesc în spaniolă. Um, muchas gracias eh, por su informe. Yo creo que es un... Mulțumesc foarte mult, vă mulțumim pentru raport. Un document extrem de interesant pentru toată lumea prezentă aici. Și sunt convinsă că putem duce lucrurile mai departe. Am ascultat-o pe doamna Spinelli vorbind despre acest obiectiv și înțeleg și care sunt motivele pentru care Uniunea nu a dat până acum la acest document. Am însă două întrebări. În primul rând, dezvoltarea acestui pilon social în Europa. Dat fiind declarațiile domnului Juncker Aici se impun câteva măsuri sociale pentru piața muncii, un salariu de referință, de exemplu, un standard de referință în pilonul social, pentru a ne asigura că salariul minim, venitul minim, are legătură directă cu economia din statul respectiv. ajutorul de șomaj pe termen lung legătura dintre sistemele de securitate socială, contribuțiile sociale pentru lucrătorii din alte țări. Toate aceste lucruri ar putea să ne ajute să consolidăm Carta Socială. Pentru că, practic, acestea sunt elementele cheie ale documentului. Deci, sunteți de părere că promovând acest pilon social în baza ideilor pe care le-am menționat, am reușit în același timp să promovăm Carta Socială? În al doilea rând, recomandările formulate, cele patru recomandări. Oare nu am putea să adăugăm a cincea recomandare și anume companiile să includă dispozițiile din cartea Socială în programul de responsabilitate socială corporativă. Cu alte cuvinte, Carta Socială, sau mai bine zis, îndeplinirea obiectivelor ar deveni o obligație a companiilor și acesta ar putea fi și un instrument de evaluare socială a companiilor în ceea ce privește îndeplinirea acestor cerințe. Iar Convenția pentru Drepturile Omului ar putea reprezenta o unitate de măsură, un prag de referință pentru a vedea la nivel global cum se descurcă companiile. Poate că Carta socială ar putea fi un astfel de instrument de referință. Eh, Dacă nu sunt alți colegi care doresc să ia cuvântul, aș avea eu o întrebare. Am să vorbesc în italiană. Come mai eh, c'è una mm, riluttanza così grande nell'Unione, nelle istituzioni, negli Stati? În acest moment, se pare că Uniunea Europeană, instituțiile europene și statele membre nu sunt foarte dornice să accepte Carta Socială. De ce credeți că există această reticență? Și vă pun întrebarea pentru că, într-adevăr, suntem într-un moment de criză și cetățenii resimt toată această criză și sunt nemulțumiți față de um, activitatea Uniunii Europene, chiar și în țări pro-europene de tradiție, precum Italia sau Germania, dar există aici o componentă socială. De multe ori vorbim despre discursuri populiste, dar ele nu pot fi evitate și cum reacționăm față de declarațiile doamnei Le Pen în Franța sau față de declarațiile din Polonia, pentru că toate aceste mesaje au și o componentă socială foarte puternică. Și nu înțeleg foarte bine această problemă. Dacă vorbim de bugete, de ce sunt ele o problemă care se află tot timpul în centru. Și de ce acesta este adevăratul blocaj pentru politica socială europeană? Nu vorbim numai de parametrii financiari, ci și de parametrii sociali. Vă pun această întrebare deoarece, din punct de vedere constituțional, dacă ne uităm la Constituția Italiei, de exemplu, avem prima parte care acoperă drepturile fundamentale ale indivizilor. Și aceste drepturi fundamentale au început să fie din ce în ce mai des în conflict cu noul articol, articolul 81, adăugat acum câțiva ani la compactul fiscal. E foarte multă jurisprudență în Italia pe această temă. Dreptul la sănătate, dreptul la muncă, toate aceste programe de responsabilitate socială pe care le au companiile. Toate acestea intră acum în contradicție cu pactul fiscal, cu acest articol care pare să aibă întâietate, chiar și în fața celorlalte articole care până la urmă sunt fundamentale. Carta drepturilor fundamentale ar trebui să fie un instrument foarte puternic de a stabili legătura cu aceste drepturi fundamentale, în loc să avem o abordare concentrată mai degrabă pe bugete. Mulțumesc oricum foarte mult pentru prezentare. Avem aici cu noi și un reprezentant al comisiei. Îl invit să ia cuvântul dacă dorește să adauge ceva. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt de la DG Ocuparea Forței de Muncă, șef al Unității pentru Relații Internaționale și uh, noi cooperăm cu Consiliul Europei și cu, Comitetul pentru, pe, cu Comisia pentru Drepturi Sociale. Ne ocupăm și de revitalizarea Cartei Sociale Europene. Și fostul comisar uh, pentru chestiuni sociale, Andor și doamna Tyson, acum participă la conferințele și reuniunile procesului de la Torino. În legătură cu pilonul european al drepturilor sociale, Comisia a lansat o consultare foarte extinsă care durează până la sfârșitul acestui an și în cadrul acestei consultări există o trimitere so explicită la Carta Socială Europeană, precum și la alte convenții relevante internaționale, uh, cum ar fi cea a Organizației Internaționale a Muncii. Secretariatul Consiliului a fost invitat de asemenea să participe la anumite reuniuni pentru consultare și Consiliul Europei se gândește să contribuie de asemenea. Așa că acest proces de consultare va dura până la finele anului, după care va fi o conferință de inventariere pe 27 ianuarie. Comisia Europeană și Consiliul Europei, mai ales Comisia pentru Drepturi Sociale, s-au întrunit deja de mai multe ori și am încercat să cooperăm cât se poate de pragmatic. Așadar, Carta Socială Europeană e foarte pertinentă în acest proces de consultare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Rui. Și acum, domnul profesor de Schutter. Foarte pe scurt, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mai întâi aș răspunde la întrebarea dumneavoastră, care mi se pare una de bază. Uh, pentru că într-o oarecare măsură e vorba de imaginea pe care o au cetățenii europeni în legătură cu Uniunea Europeană și legătura cu drepturile sociale. În uh, rândul euroscepticiilor, care sunt tot mai numeroși, există și unii care se tem că Uniunea Europeană va crește și că va apărea și un stat providențial, un superstat european provi- prezidențial și uh, mai sunt și uh, șoviniștii care se tem că acesta va fi complet distrus. Ambele tabere, și nu trebuie să spun exact de cine e vorba, uh, sunt de părere că orice ar face Uniunea Europeană trebuie să se țină seama de drepturile sociale ca și limită esențială, ca și orientare esențială a ceea ce face sau pentru stabilirea direcției pe care o ia și în legătură cu îngrădirile pe care le impune statelor membre. Exemplul dumneavoastră în legătură cu pactul fiscal e foarte bun. La articolul 3, alineatul 3 din tratat, există o trimitere la posibilitatea unor abateri de la obiectivul bugetar pe termen mediu pe care îl stabilesc statele în situații excepționale. Ce sunt aceste situații excepționale? Dacă trebuie să te abați de la disciplina bugetară ca să salvezi sau să aperi drepturile pensionarilor pentru a ajuta pe șomeri să beneficieze de ajutoare șomaj decente, nu te încadrezi. Deci, definirea unei astfel de clauze, ținând seama de ceea ce impune uh, Carta Drepturilor Sociale ar uh, liniști opinia publică în sensul că Uniunea Europeană nu vrea să elimine protecția socială, ci din potrivă uh, o consolidează și ține seama de cei defavorizați. Cred că domnul Juncker a înțeles acest lucru și de aceea uh, insistă pe implementarea guvernanței sociale în zona euro și nu cred că această abordare socială este bazată suficient pe drepturile sociale pe care le avem deja, adică pe moștenirea comună a statelor membre, adică există un conținut juridic uh, semnificativ care ar ajuta la găsirea unui consens despre impactul social și despre măsurarea lui. Și răspund acum și uh, colegului dumneavoastră care a pus o întrebare de asemenea foarte importantă despre pilonul social, drepturilor sociale, e un canal pentru importarea cartei în dezvoltarea Uniunii și, cum spuneam, e un prilej important, nu trebuie ratat. E prea devreme să spunem cât de departe poate merge Comisia cu această propunere privind pilonul european al drepturilor sociale, dar aș sugera că o soluție facilă pentru a găsi consens în legătură cu ceea ce se poate face în aceste patru domenii în care uh, va fi important pilonul e concentrarea pe achiul drepturilor sociale al statelor membre, așa cum e definit el în Carta Drepturilor Sociale. Prin urmare, Carta Drepturilor Sociale este menționată ca și instrumentele Organizației Internaționale a Muncii în documentul prezentat de comisie pentru pilon, dar cred că ar trebui să fie pusă în centru, în lumina reflectoarelor, pentru a vedea cum pot fi garantate drepturile sociale și cum pot ele să fie mai importante pentru viitoarele evoluții de politică în Uniunea Europeană. Poate că această întrebare ar trebui pusă. Și în încheiere, sugestia pe care ați făcut-o e foarte interesantă. Poate că în munca în desfășurare în legătură cu responsabilitatea socială a corporațiilor, carta ar putea să joace un rol mai important. Știm că acum Comisia așteaptă de la statele membre să adopte planuri de măsuri naționale uh, în baza comunicării din 2011 privind răspunderea socială a companiilor și aceste planuri naționale ar trebui să țină seama de o gamă întreagă de probleme, printre care și uh, felul în care întreprinderile respectă drepturile omului și cred că ar fi bine să încurajăm statele membre să fie explicite în legătură cu nevoia uh, de a ține seama de drepturile omului la nivel de întreprindere, așa cum sunt ele precizate în cartă. Știu că nimeni nu a încercat să vadă care ar fi consecințele unei astfel de abordări. Există multe studii despre felul în care Declarația Universală a Drepturilor Omului poate fi incorporată de întreprinderi în activitățile lor, dar pentru Carta, Socială, Carta Europeană a Drepturilor Sociale s-ar putea să fie nevoie de o abordare nouă. Mulțumesc! Vă mulțumim, spune doamna președinte, pentru argumentație. E posibil E chiar necesar să ne gândim la această chestiune mai mult. Îmi pare rău că suntem așa de puțini în sală. Așa. Intervenim pe acest subiect. Trebuie să vă anunț că reuniunile următoare vor fi pe 8 decembrie între 9 și 14.30. E important pentru că vom vota două rapoarte și apoi pe 30 ianuarie anul viitor între 15 și 18.30 și pe 31 ianuarie de la 9 până la 12.30. Se ridică ședința. Deci, <laughs> yeah.